Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, as you see... Doamnelor și domnilor, dragi colegi, ați văzut că ideea de a întârzia începutul ședinței noastre de la 3 la 3 și un sfert a fost o idee foarte bună excelentă, pentru că mai mulți colegi sunt acum prezenți în sală. Pot să vă informez de asemenea că la începutul reuniunii noastre la 3 nu aveam mai mult de 5 uh, deputați în această sală. Așa că vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit. Este bine pentru că suntem în prima zi de activitate parlamentară după pauza de vară avem foarte multe de făcut. Probabil că vă amintiți că vom avea mai multe audieri prin care va trebui să trecem candidații pentru postul de comisar în Comisia Europeană. De asemenea, pregătim o reuniune cu comisarii actuali, cu Nelly Cross, Oettinger, Guggen, Quinn și alt uh, comisar și cu domnul și cu alții pe care cu care discu dorim să discutăm despre activitățile actuale ale comisiei noastre și după aceea vom avea toate audierile pentru comisarii următori. Audierile vor începe probabil la sfârșitul lui septembrie. Săptămâna viitoare, noi, în calitate de comisie ITRE, vom pregăti trei întrebări pentru fiecare comisar care se va prezenta în fața comisiei noastre. Probabil vor fi patru comisari, dar nu s-a decis încă. Pe 8 septembrie vom ști probabil care sunt comisarii, lista totală și care sunt portofoliile care le-au fost atribuite. Această informație ne va fi transmisă de către președintele Comisiei, domnul Juncker. Luna viitoare așadar vom ști mai multe și atunci vom putea să pregătim audierile. Acum însă mai avem foarte multe de făcut uh, în comisia noastră. Haideți să încercăm să mergem repede sper că să ne spuneți cum ați petrecut vara după aceea, informal. Acum să trecem la partea formală. Punctul 1, adoptarea agendei pe care o aveți în dosarul dumneavoastră. Dacă nu aveți alte comentarii, cred că putem să ne punem de acord că agenda este aprobată. Punctul 16 uh, este diverse, să știți oricum, deci putem oricând să păstrăm ce dorim să spunem și pentru acest punct. Punctul 2, adoptarea proceselor verbale a reuniunii constitutive din 7 uh, iulie 2014, pe care o găsiți în dosar. Dacă nu există niciun alt comentariu, atunci considerăm și că procesul verbal al acestei reuniuni este aprobat. Nu văd niciun uh, deputat care dorește să comenteze, așadar trecem la punctul 3, la comunicările președintelui. Fiind dat că reuniunea coordonatorilor nu mai are loc astăzi, punctul 15 cu privire la conferința pe tema schimbărilor climatice um, ONU de la din Peru, de la Lima, COP20, care va avea loc în 1-12 decembrie 2014, a fost uh, adus uh, la numărul 7 uh, de pe ordinea de zi, adică după punctul 6, mai precis, va fi tratat acest punct. Nu avem deci reuniunea coordonatorilor, dar vom putea purta o discuție asupra acestei conferințe și avizului nostru în legătură cu această conferință. Este vorba de un aviz pentru Comisia Envi, pentru că acest dosar ține de competența de fond a Comisiei Envi și îl vom discuta așadar la sfârșitul reuniunii de astăzi. Cam atât în ceea ce privește schimbările de pe agenda. Acum trecem la punctul 4, bugetul general al Uniunii Europene pentru anul uh, exercițiu financiar 2014, 2015, îmi cer scuze, toate secțiunile. Vreau să știu, uh, să vă spun câte ceva despre această problemă încă de la început. În primul rând, în ceea ce privește procedura. După cum știți, termenul pentru depunerea amendamentelor uh, în ceea ce privește liniile bugetare la noi în comisie a trecut pe 19 august 2014 și am avut 161 de amendamente în total la acest punct. Permiteți-mi, vă rog, să vă informez și că am fost um, onorat să pot fi raportorul acestei uh, linii bugetare cu privire la uh, bugetul general al UE, toate secțiunile. Este o onoare pentru mine să fiu uh, responsabil împreună cu coordonatorii pentru acest dosar. Vreau să mulțumesc raportorilor din umbră și coordonatorilor pentru activitatea lor. Mulțumesc și pentru cei care, pentru amendamente, celor care au depus aceste amendamente în timpul pauzei de vară. Pot susține majoritatea amendamentelor care au fost înaintate în calitate de raportor. Sunt de acord cu ele și am pregătit 94 de amendamente care sunt similare, de fapt, cu amendamentele dumneavoastră. Așadar, cred că ne putem uh, pune de acord foarte ușor. Acum vreau să trec la conținutul uh, proiectului meu de aviz. După cum spuneam, în iulie am exprimat uh, părerea despre reducerile excesive din bugetul, uh, proiectul de buget al Comisiei, care mi se par uh, nejustificate. Acesta este, de fapt, cea mai importantă declarație din avizul pe care l-am redactat. Sunt foarte îngrijorat de reducerile acestea majore care au fost uh, înaintate de către Consiliu în domenii importante precum inovarea, cercetarea și infrastructura, dar și IMM-uri și energie. Foarte multe sume importante lipsesc acum chiar pentru uh, plățile care trebuie efectuate în uh, această perioadă și uh, aceasta agravează situația și mai mult. Programele multianuale, precum Orizontul 2020 sau COSME și Connecting Europe, facilitatea Connecting Europe uh, sunt esențiale pentru a putea atinge obiectivele din Europa 2020. În strategia noastră Europa 2020 am uh, formulat obiective foarte importante pe care le-am decis în 2010, deci acum patru ani deja. Strategiile pe care le-am elaborat sunt încă în fază incipientă, însă, deci în uh, bugetul 2015 va trebui să luăm toate măsurile necesare pentru ca să avansăm cu aceste strategii. În fine, o mai strânsă coordonare între Uniunea Europeană, statele membre și uh, regiunile și statele din uh, Uniunea Europeană este necesară și imperativă. Aș dori de asemenea să vă dau un exemplu concret în ceea ce privește Institutul European de Inovare și Tehnologie, pentru care noi ne simțim uh, responsabili, deoarece Parlamentul European a decis înființarea acestui uh, institut împreună cu Consiliul Uniunii, iar agențiile executive de asemenea sunt în răspunderea noastră și trebuie să poată să-și îndeplinească atribuțiile care le-au fost uh, practic mandatate prin înființarea lor și pentru aceasta este nevoie de schimbări. După această scurtă introducere la discuția pe care o vom purta, aș dori să rog raportorii din umbră dacă pot, împreună cu coordonatorii, să ne dea o opinie, dacă doresc să ia cuvântul, bineînțeles. Vă rog doar să vorbiți foarte pe scurt, două minute fiecare, nu mai mult, pentru că nu avem atât de mult timp este destul de târziu și mai târziu mm, voi da cuvântul și um, deputaților pentru un minut fiecăruia pentru ca să-și spună părerea despre acest aviz. Eu propun să începem acum cu discuția din partea PPE. Dacă dorește cineva să spună ceva de la PPE, nu. Da, domnul Eller, vă rog. Mulțumesc. Aș dori să, mai, uh, să vă spun că vă mulțumesc pentru această introducere. Vreau să vă raportez în ceea ce privește programele multianuale la subfinanțări trebuie notat și faptul că avem probleme de finanțare nu numai în general, ci și uh, avem și probleme cu proiectele care, de exemplu, au devenit mai scumpe, cum a fost Galileo sau cum a fost Cosme. Uh, Apoi la fuziunea nucleară, la ITER, de exemplu, am avut depășiri uh, față de planul inițial. Deci uh, gestiunea bugetului, care este făcută mereu așa la limită, face ca și aceste probleme să apară când avem uh, mai multe cheltuieli decât cele prevăzute. Aș vrea de aceea să vă rog ca și comisia noastră să nu se uite numai la bugetul 2015, ci să încerce să analizeze și care sunt costurile suplimentare care au uh, apărut din cauza uh, tuturor uh, planurilor inițiale. Au fost întotdeauna făcute licitații, de exemplu, care nu mai uh, corespundeau prețurilor reale sau de unde vine această depășire. Cred că este extrem de important să colaborăm în această problemă cu Comisia de Control Bugetar și să nu ne uităm numai la competențele noastre în ceea ce privește bugetul, ci să vedem și de unde vin aceste diferențe și să încercăm să folosim informațiile pe care le au cei de la control bugetar. La ITER, de exemplu, au fost uh, costuri de milioane cu trei cifre și este clar că am ajuns acum uh, la un moment în care anumite proiecte sunt, uh, sunt în lipsă și suferă pentru că nu mai pot să aibă finanțele necesare pentru a putea să, se dezvolte mai departe și atunci tot proiectul este pus la îndoială. Vă mulțumesc, spune președintele. Dorește cineva din alt grup politic să ia cuvântul? Domnul Royal, vă rog, domnule Royal. Nu este alt grup politic, dacă nu mă înșel, nu? Bine, spuneți totuși. Nein, ich möchte auch nur, uh... Aș vrea și eu să susțin ceea ce a spus, de fapt, președintele la început. Cred că este foarte important ca noi, ca și uh, Comisie ITRE, care se ocupă de industrie și cercetare, să dăm un semnal foarte clar că nu suntem de acord cu ceea ce se întâmplă, pentru că se merge într-o direcție cât se poate de greșită și din punct de vedere politic. Auzim de luni de zile de la tot felul de uh, personaje importante sau de la uh, organisme importante din Europa că trebuie să vină creșterea în fine înapoi, trebuie să creăm locuri de muncă și până la urmă ce se întâmplă este că se cheltuie mai mulți bani. Deci calea dreaptă este să folosim uh, finanțele care trebuie la locul care trebuie. Dar nu înseamnă să vorbim despre politica de inovare și de cercetare fără să putem într-adevăr să o susținem. Nu putem să avem proiecte care să se întrerupe. Într-adevăr, trebuie să ne uităm și la consecințe dacă mm, întrerupem astfel de proiecte. Dacă luăm o decizie greșită, s-ar putea să aibă consecințe foarte grave și pe termen lung. Deci vreau doar să vă spun că noi susținem într-adevăr calea pe care ați uh, abordat-o dumneavoastră în aviz și vreau să facem lobby și uh, la ceilalți colegi pentru ca să cerem această schimbare cu o voce unită. Da, sigur, domnul Tamburanu are cuvântul acum. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Avem uh, foarte multe fonduri pentru cercetare și pentru inovare. Trebuie să fim un continent prosper, ni se spune. Pe de altă parte, nu se consideră aceste priorități ca fiind absolute există paradoxuri pentru faptul că există, pe de altă pe de parte, o dorință de relansare a economiei și, în același timp, austeritate. Aceleași comisii care, guverne care cer să se facă creștere sunt cele care apoi, uh, de exemplu, elimină și, scur, uh, și fac reduceri. Deci cer de aceea să se susțină amendamentele care vor readuce bugetul în configurația sa inițială și cer ca uh, și pe lângă acele um, secțiuni de la, în ceea ce privește bugetul, fisiunea, fuziunea nucleară și altele, toate cele care, de exemplu, se referă la energia fosilă, consider, este o, creează o problemă. Îmi pare rău, spune președintele, sunt, uh, ați depășit uh, timpul, uh, sunt 11 colegi care doresc să ia cuvântul următorul vorbitor, domnul Țorină, coordonator, vă rog. Mulțumesc. Domnule președinte, aș dori să iau cuvântul în numele socialiștilor și democraților și aș vrea să vă atrag atenția asupra îngrijorării noastre în legătură cu dotarea insuficientă financiară pentru acest program. Se prevede mai degrabă o reducere a fondurilor acum cu 2% probabil față de ceea ce se prevăzuse inițial. Considerăm însă că aceste fonduri ar fi necesare pentru a putea să se continue proiectele deja începute și pentru a putea să ajungem la ceea ce ne propusesem la început. Președintele a vorbit și de um, reducerile la creditele de angajament, de exemplu. Este extrem de contradictoriu ceea ce se spune și ceea ce se face, pentru că, pe de o parte, ni s-a spus chiar săptămâna aceasta că pe 7 octombrie vom avea un summit pentru creștere și ocupare care tocmai este pregătit și care se concentrează exact pe aceste subiecte și pe de altă parte um, mai vedem o contradicție și cu ceea ce a spus președintele Comisiei Jean-Claude Juncker și față de ceea ce a propus de asemenea și anume să se creeze un plan de tehnologie și ocupare care să se concentreze pe probleme de energie, pe noile branșe industriale și pe cercetare în general și pe cercetare aplicată. Deci mi se pare o contradicție în termeni pentru că avem retorică foarte frumoasă și după aceea ceea ce se întâmplă nu corespunde cuvintelor. Din punct de vedere instituțional și democratic văd o problemă aici. Mulțumesc foarte mult următorul coordonator acum, domnul Silichiotis. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Colegul Joe Ferra, de fapt, vorbi în numele grupului GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Sper să-mi lăsați cele 20 de secunde pierdute. Aș vrea să reacționez rapid în legătură cu bugetul. Trei lucruri sunt importante, după părerea mea. În primul rând, avem aceleași îngrijorări făcute în legătură cu Consiliul. Situația e inacceptabilă. Aceleași țări care s-au opus unui uh, buget de înfometare, iată ce fac acum, pun la îndoială îndeplinirea cadrului bugetar pe care l-au adoptat. Am avut sau propus cheltuie, uh, scăderi de costuri peste tot din partea Consiliului, ceea ce nu e uh, corect. Grupul nostru are două îngrijorări principale. În primul rând, referitor la Orizont 2020. Ei bine, după părerea noastră, în ciuda creșterii, ni se pare că situația este foarte proastă, deoarece puține țări, uh, foarte puține țări absorb majoritatea resurselor. Eu cred că e nevoie și de un element de coeziune în acest program Orizont 2020. Există o linie bugetară pentru a crește participarea la acest program, însă finanțarea pentru această linie bugetară este insuficientă. N-are cum să producă un efect. E nevoie de o mai bună distribuire a fondului, e nevoie deci de coeziune în cadrul acestui program Orizont 2020. Deci noi cerem să se, ceară, să se crească substanțial această linie bugetară. De asemenea, sprijinul către IMM-uri ar trebui să crească foarte mult. De fiecare dată vorbim, tot auzim, vorbindu-se despre IMM-uri aici în discursurile noastre, însă aceste IMM-uri nu au un acces suficient la fondurile comunitare. De aceea noi am făcut mai multe propuneri pentru a crește linile bugetare dedicate IMM-urilor. Acestea au nevoie de un, acces, de un acces mai bun pentru a-și putea finanța investițiile, pentru a obține împrumuturi. Domnule președinte, pe lista dumneavoastră de vot vă propun să respingem toate propunerile. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Domnul Claude Turmes de la Verzi are cuvântul. Mulțumesc. În primul rând, sper că v-ați uh, odihnit cu toții, că ați avut o vacanță frumoasă. Vorbesc în numele domnului Butikofer, care era raportorul nostru din, uh, din umbră. Suntem de acord Trebuie ca Parlamentul să-și unească forțele și să țină piept Consiliului, deoarece e scandalos ceea ce propun unele state membre, iar noi, ca Parlament, ar trebui să fim uniți. În al doilea rând, ar trebui să avem un sprijin larg către IMM-uri. Avem proiectul COSME, cu domnul Tajani l-am avut. Comisia a, a promis 3 miliarde pentru IMM-uri, până în 2020, începând cu acum. Însă ceea ce se propune pentru 2014-2015 este sub această creștere uh, graduală. Noi am înaintat amendamente pentru a crește finanțarea COSME. Referitor la energie, în ultimele zile am văzut care e situația cu Putin. Am văzut ce jocuri de putere au loc, vedem cât de importantă este acum eficiența energetică. De aceea propunem creșterea bugetului pentru finanțarea proiectului legat de energie. În ceea ce privește proiectele astea răsunătoare, cum ar fi ITER și Galileo, uh, noi suntem mult mai uh, sceptici, nu suntem de acord cu domnul Royal. După părerea noastră, sunt uh, niște proiecte megalomane care nu vor crea uh, beneficii. Colegilor noi trebuie să le spun că în urmă cu 10 ani, proiectul Galileo ne-a fost vândut ca fiind un proiect cu zero bani publici. Ni se cerea doar sprijin politic. La câte miliarde am ajuns acum? Nici măcar nu suntem în stare să lansăm sateliții pe orbită. Și al doilea proiect megaloman inutil e ITER, un proiect cică pe 50 de ani. În 1950 ni s-a promis că va produce electricitate la cost zero. Astăzi ni se promite poate că în 2080 va da vreun rezultat. Deci de aceea ne opunem acestui proiect. Imaginați-vă, 2000 din cele mai bune creiere eh, europene ar trebui să ne ajute să îmbunătățim eficiența energetică în loc să și rosească calitățile pe acest proiect inutil. Mulțumesc. Domnul Petersen. Mulțumesc. Nu e corect. Asta e ok. Un minut. A, mă scuzați, erau coordonatori, spune președintele, sau raportori din umbră. Aceștia, de fiecare dată, aceștia au avut două minute, ceilalți colegi un minut. I'll be very brief, just uh, saying that. Foarte pe scurt. Noi, uh, liberalii suntem de acord cu multe din opiniile exprimate până acum și cu multe din analizele făcute legătură cu greutățile cu care ne confruntăm. De aceea, numele grupului ALDE vă spun că vom vota pentru restabilirea bugetului. Vom fi de acord cu amendamentele raportorului pentru restabilirea bugetului. E ceva crucial pentru noi toți. E tot ce aveam de spus. Aștept cu răbdare discuțiile. Vă mulțumesc. Doamna Grostet. Domnule președinte, ce putem spune noi când ni se spune că în Europa trebuie relansată creșterea, însă pe de altă parte iată că este scăzut bugetul care ar permite relansarea acestei creșteri. Ce mesaj transmitem noi potențialilor investitori în Uniunea Europeană? Trebuie să menținem sprijinul financiar pentru IMM-uri. Nu trebuie să poată fi ajustat acest uh, sprijin. La fel și sectoarele strategice din domeniul energiei nu au cum să își vadă bugetul redus. E fundamental să menținem bugetul așa cum vrem. Dacă nu facem asta, nu vom avea o coerență în ceea ce vrește politicile noastre și mai mult, riscăm să ne pierdem orice părâmă de credibilitate. Domnul Henkel. Din câte știu eu, toți șefii de stat și de guvern și-au luat angajamentul să cheltuiască 30% din um, fonduri pentru uh, cercetare și dezvoltare și din bugetul lor. Și foarte puține țări fac asta, de fapt. Și când vorbim despre bugetul comun al Uniunii Europene, vedem care e problema. Se cheltuiește prea puțin pe acest domeniu în mai multe țări. De aceea propun ca grupul nostru să arate, să le ceară clar guvernelor naționale să-și respecte angajamentele. Mulțumesc. Colegul Toșenovski are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la ceea ce a spus profesorul Henkel. Sunt de acord cu dumnealui. Știm care e situația bugetară, de fiecare dată e greu, niciodată nu sunt suficienți bani nicăieri. Însă de data aceasta trebuie să spunem care sunt prioritățile noastre. În trecut am discutat foarte mult pe marginea priorităților și de foarte multe ori am fost cu toții de acord că cercetarea și dezvoltarea e o prioritate, sunt o prioritate. După cum spuneați, nu trebuie să permitem scăderea fondurilor la cercetare și dezvoltare, mai ales la cele proiecte care deja au fost inițiate. Și sunt de acord cu Claude Turmes. Proiectul Galileo trebuie încheiat. Și de asemenea, trebuie să ne dăm seama că e un proiect care nu poate fi implementat independent de nicio țară. Uh, dar cercetarea și dezvoltare, deci repet, trebuie sprijinită. Grazie. E, voglio... Doamna Toia, mulțumesc. Vreau să le amintesc celor care au fost aici în cealaltă legislatură dinainte să vă spun cât de dureros a fost să se ajungă la, să ajungem la CFM-ul de acum pentru noi parlamentari, pentru că bugetul nu era satisfăcător în general pentru noi, aveam tot felul de păreri diferite, dar domnul Lamasur, președintele și președintele Comisiei uh, Buget, uh, Bugete și-a exprimat îngrijorarea. Am uh, vrut, am așteptat foarte mult de la orizontul 2020, chiar dacă era mai mult decât programul cadru dinainte, am fi vrut însă mai mult decât atât și vreau să vă amintesc deci, care au fost condițiile pentru care am acceptat cifra finală și uh, pentru care ne-am angajat uh, să facem acel front-loading și anume ca în 5 ani, 5 ani de criză care au trecut, să se facă economii uh, ca în, uh, ca în 7 ani. Însă dacă mergem acum în direcția pe care o dorește Consiliul, mergem câțiva pași înapoi chiar. Mi se pare foarte important că un fost președinte al Parlamentului să fi fost raportor pe un uh, temă atât de importantă de asemenea. Vreau să vă mai amintesc și de Cosme, pentru că Cosme a, a avut COSME și Eazi, program de cercetare în domeniul social, care amândouă au de-a face cu um, avansarea societății, cu industrie și lucruri, programe foarte importante care de asemenea au de suferit. Mulțumesc! Domnul Man, care cuvântul acum. Da. Aj v tomto rozpočte nám chýbajú finančné prostriedky na preplatenie našich... Mulțumesc, domnule președinte. În ce privește mijloacele de plată și de angajament, uh, trebuie să ne respectăm obligațiile și știm că există în fiecare an dificultăți. Trebuie să încercăm să rezolvăm problemele financiare existente pentru a putea să ne respectăm obligațiile. Este foarte important uh, ca acest lucru să se realizeze și lucrurile să se schimbe bine pentru a ne îndeplini datoriile. Președintele, mulțumesc următorul vorbitor, doamna directoare de la DG Research, doamna Rute are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Actually like to make four points. Vă mulțumesc. Aș vrea să spun în primul rând patru lucruri. Eu mă bucur să văd că discuția dumneavoastră se îndreaptă în aceeași direcție pe care ne dorim și noi. În primul rând, programul Orizont 2020. Vreau să vă reamintesc că, într-adevăr, într-un moment când Europa are așa o mare nevoie de investiții pentru a avea mai multă creștere, un astfel de program, precum și cel uh, de-al șaptea program cadru, deci sunt esențiale pentru cercetare și inovare. Acesta este primul lucru pe care am vrut să-l spun. De asemenea, subliniez faptul că de fiecare dată ne-am îndeplinit uh, obligațiile bugetare la aceste programe. Acum, în ceea ce reducerile sugerate de Consiliu, rata Uh, reducerilor e diferită. Dacă vorbim de bugetul pentru cercetare, reducerile constituie peste 10% din buget. Unele linii bugetare însă au fost uh, scăzute însă cu doar 0,1%. Deci scăderile pentru cercetare sunt mai semnificative decât în alte domenii. Care vor fi implicațiile în ceea ce privește implementarea bugetului de cercetare anul ăsta și pe termen mai lung? Anul acesta, cei care se ocupă de cercetare la comisie nu își vor putea îndeplini obligațiile contractuale, nu vom putea um, plăti beneficiarii așa cum am promis. În 2015 deja vom avea greutăți în a ne îndeplini obligațiile contractuale. Mai mult, dacă vă uitați la încheierea programelor, dați fiind că în fiecare an bugetul de plăți se reduce, ce facem? Acumulăm datorii din ce în ce mai mare, sume care nu au fost onorate. Și spre sfârșitul perioadei, deci către 2020, vom avea uh, o, o rată de acoperire a plăților de doar 20%, deci acumulăm foarte multe sume neplătite și ne va fi foarte greu să recuperăm toate aceste plăți pe viitor. Vă mulțumesc! Stimată doamnă, vă mulțumim. Vă mulțumim pentru sprijinul dumneavoastră. Văd că toate grupurile politice au fost de acord în ceea ce privește aceste chestiuni. Poate că au existat unele diferențe foarte mici, însă cu toții vrem... Da, Claude, ai dreptate. Cu toții vrem să se revină la un buget mai generos, mai ales în ceea ce privește cercetarea, economia inovatoare pentru a ajuta creșterea în Uniunea Europeană. Deci cred că putem fi de acord în ceea ce privește punctele esențiale. Acum câteva cuvinte în legătură cu calendarul. După cum știți, procedura privind bugetul pe 2015 se împarte în două părți. Prima, un aviz privind amendamentele bugetare, amendamentele, repet, pe care le vom discuta acum, și un aviz privind rezoluția de buget. Votul la ITRE privind amendamentele bugetare va avea loc mâine, pe 2 septembrie, termenul pentru înaintarea de amendamente în legătură cu rezoluția bugetară 3 septembrie, poi mâine deci, la prânz, ora 12. Votul la ITRE privind proiectul de rezoluție Da. 26 septembrie, deci peste 3 săptămâni și votul în plenară va fi în octombrie, cea de-a doua sesiune. Asta înseamnă la Strasburg, deoarece prima sesiune plenară va avea loc la Bruxelles. Anul acesta, bineînțeles, vorbim despre anul acesta. Acesta este calendarul uh, provizoriu și cu siguranță mâine ne vom întâlni cu toții la voturi. Vă mulțumesc foarte mult! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Vreau să-i urez bun venit domnului Göran Marbi, președintele Organismului Autorităților Europene de Reglementare în domeniul comunicațiilor electronice, OAREC. OAREC, BEREC în engleză. E o discuție foarte importantă în legătură cu agenda digitală, avem pachetul digital. Deci această discuție și prezentarea domnului Marbi este foarte importantă. Vă urez încă o dată bun venit și vă dau acum cuvântul pentru a ne face prezentarea în legătură cu acest organism. Încercăm acum să găsim prezentarea. Yes. <laughs> Must be something like that. No other possibility. Okay, I can start by saying I'm very... Mulțumesc. Îmi face plăcere să fiu prezent la această întâlnire. Sunt președintele OAREC. Voi face această prezentare și un motiv pentru care particip la această întâlnire este că noi ne considerăm parte a familiei Parlamentului European. Istoria OAREC este legată de uh, autoritățile europene de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice și vreau să vă țin la curent cu evoluțiile în acest domeniu, oricum este pentru noi un motiv de mândrie uh, că avem ocazia să facem această prezentare. Și uh, pentru că există mulți eurodeputați uh, nou veniți în Parlamentul European, doresc să vă fac o scurtă prezentare a ceea ce însemnăm noi OAREC. Noi avem uh, reprezentanți din 28 de state membre, suntem autoritățile de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice. Uh, de fapt, nu suntem foarte populari și spunem că există puțini care să fie fericiți uh, de munca noastră. Dar noi încercăm să-i susținem pe consumatori, pe cei care sunt beneficiarii uh, comunicațiilor electronice în Europa. Operatorii telecom într-o uh, piață care se află în evoluție. Avem opt observatori din partea statelor candidate la aderare, inclusiv Albania. Și uh, colaborăm cu ei și noi dorim să desfășurăm o activitate independentă, consecventă, de înaltă calitate în ce privește reglementarea comunicațiilor electronice. Este o perioadă plină de provocări pentru noi, pentru că uh, în domeniul telecomunicațiilor se produc schimbări uh, fundamentale Um, au existat modificări, în, uh, să ne gândim că acum 5 ani nu existau um, iPad-uri, acum 10 ani nu exista Skype-ul. Deci uh, este nevoie să reglementăm activitatea și în ce privește această aparatură. De aceea există. De fapt, OAREC nu este un singur organism, suntem mai multe organisme în care lucrăm în cadrul OAREC. Comisia, Comitetul de Management are 29 de membri și uh, noi beneficiem de o asistență profesionistă în cadrul oficiului OAREC care este localizat la Riga. Cum lucrăm noi? Eh, este eh, de fapt eh, un organism care conduce o amplă activitate în baza unui sistem foarte democratic. Eu sunt un președinte ales pentru anul 2014 și ă, după aceea va veni Fatima Baros din Portugalia care va conduce această activitate. Este o ocazie pentru diversele state ă, membre să aibă coordonatul. Suedia nu este o țară mare și iată că totuși există șansa ca și un suedez să conducă acest organism ă, din acest punct de vedere, activitatea uh, este așezată pe uh, baze democratice. Desfășurăm un rol foarte important în ce privește rețelele de colaborare și uh, în curând vom lansa un program de lucru anual în baza propunerilor din partea grupurilor de experți care sunt atribuțiile noastre. Noi trebuie să armonizăm reglementarea în uh, domeniul comunicațiilor electronice. Este o uh, strânsă colaborare între statele membre. Dar există multe diferențe între statele membre, operatori diferiți, o piață foarte diferită, dar și din punct de vedere al culturii organizaționale există diferențe spectaculoase. De aceea, eu cred că trebuie să luăm ceea ce este mai bun în fiecare țară membră în acest uh, demers de armonizare. Iar în ce privește uh, criza financiară, au existat provocări și în această industrie. Există o cerere crescută crescută pentru produse de înaltă calitate. Acestea sunt principalele provocări pentru OAREC. Noi furnizăm și o asistență pentru organismele de reglementare de pe plan național și colaborăm din acest punct de vedere și cu Parlamentul și Comisia și cred că putem purta discuții mai aprofundate în acest domeniu. Oricum sunt recunoscător eh, pentru toate propunerile care ne-au fost făcute în cadrul discuțiilor avute. Există uh, eforturi pentru armonizare și pentru modul în care lucrurile funcționează în diversele țări. Sigur că nu avem un instrument de măsurare în ce privește performanțele noastre, dar există așa numita procedură bazată pe articolul 7. Și când vorbesc cu parlamentarii ă, din parlamentele naționale în legătură cu modul în care operează, ei ne spun că ă, colaborează cu Comisia. Există un număr foarte mare de notificări pe an uh, în ce privește uh, observațiile pe plan național și uh, atunci când uh, intervine comisia, de multe ori sunt semne de întrebare în legătură cu modul în care operăm în diversele țări. Noi verificăm dacă uh, există uh, opinii corecte sau eronate din partea comisiei. Aș spune că majoritatea notificărilor care se fac Comisiei Europene astăzi sunt deja Uh, armonizate, pentru că nu am avut, din acest punct de vedere, multe obiecții din partea Comisiei. În majoritatea cazurilor, OAREC a susținut punctul de vedere al Comisiei uh, când au apărut probleme. Au existat doar cinci cazuri din sute de notificări în care um, Dubile existente la nivelul experților comisiei s-au dovedit a fi justificate. Deci, um, noi trebuie să ne bazăm până la urmă și pe statisticile existente pe plan european. Pentru anul 2014 au existat câteva probleme esențiale. Uh, propunerile legate de uh, conținuturi și de uh, tarifele de roaming. A existat o cale lungă pe care Comisia a parcurs-o pentru a-și face propunerile în acest domeniu. Iar când a fost vorba de neutralitate, noi la nivelul OAREC am stabilit un principiu esențial. De fiecare dată când uh, suntem uh, întrebați în legătură cu o problemă, noi încercăm să furnizăm o soluție. Și noi credem că propunerele legiuitorilor trebuie să se eh, bazeze, să aibă în vedere și efectele dispozițiilor luate, pentru că eh, trebuie eh, ca și oamenii să fie până la urmă beneficiari unor legislații în interesul lor. Iar în ce privește tarifele de roaming, eh, acestea sunt într-adevăr importante pentru toți cetățenii care trăiesc în Europa. Există și eh, o recomandare a Comisiei în legătură cu o piață relevantă. Dar eh, noi sigur că trebuie să ne imaginăm configurarea unei piețe a viitorului. Trebuie să uh, ne gândim că uh, până la urmă uh, se va folosi telefonul mobil foarte mult și pentru date, pentru informații, poate mai mult decât doar pentru voce. Din acest punct de vedere ne aflăm într-o în fața unei noi provocări și Comisia trebuie să țină seama de acest lucru. Da, <laughs> iată că ă, vorbim acum imediat după ce a avut loc o discuție despre bugete. Cum arată Europa în comparație cu alte regiuni din lume? Cum poți să-ți măsori ă, reușitele în acest domeniu? Ă, de fapt, trebuie să ne gândim că rezultatele cele mai uh, bune în domeniul telecomunicațiilor le au state care sunt membre ale Uniunii Europene, ceea ce este o concluzie foarte pozitivă. Și trebuie să ne gândim că utilizatorul final trebuie să aibă mai multe opțiuni la dispoziție. Iar atunci când vorbești despre competiție la un nivel agregat pe plan comunitar, trebuie să ne gândim, trebuie să existe pentru utilizator posibilitatea să aibă acces la internetul de bandă largă, la uh, toate ofertele uh, noii tehnologii, uh, dar în același timp să poți obține o mai mai mare viteză pentru costuri mai mici. Deci este important să colaborăm din acest punct de vedere și inclusiv cu dumneavoastră membrii ai Parlamentului pentru a valorifica toate beneficiile acestor minunate descoperiri tehnologice. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră, spune președintele, a fost foarte interesantă și aș dori să invit pe coordonatorii noștri să vorbească, dar ă, să fie intervenții de trei ă, minute. Domnul ă, Cristianis din partea PPE va fi primul. Mulțumesc foarte mult. A fost o trecere în revistă foarte interesantă a activității pe care o desfășurați dumneavoastră, dar aș dori să vă adresez o întrebare, dacă îmi dați voie. Ați menționat neutralitatea rețelelor, problemele legate de tarifele convorbirilor telefonice internaționale. În calitate de eurodeputați, noi suntem bombardați de diverse interese, dar ă, dumneavoastră ă, trebuie ă, să dați satisfacție atât intereselor industriei, cât și intereselor consumatorului, cum puteți contribui la îmbunătățirea infrastructurii care credeți că este echilibrul ideal pentru ca, pe de o parte, să mențineți o deschidere și, în același timp, ca industria să fie cointeresată în a investi în continuare? Mulțumesc foarte mult, spune președintele, pentru intervenție. A fost mai scurtă de trei minute, la cât ați fi avut dreptul. Iar acum, din partea grupului social-democrat, domnul Nica. Mulțumesc, domnule președinte. Prezentarea pe care ați eh, făcut-o, ați menționat că majoritatea țărilor europene se află într-o situație a competitivității pieței telecomunicațiilor mai bună decât Statele Unite. Cred că n-ați avut în vedere și piața de 4G. Într-o scrisoare adresată anul trecut de către doamna comisar Neri Cruz, atrăgea atenția în mod foarte serios statelor membre că Europa are doar 6% din piața totală de 4G. Ceea ce înseamnă că Europa și toți consumatorii și industria europeană are acces doar la 6% din ceea ce înseamnă competitivitatea pe care o asemenea industrie uh, o aduce uh, în uh, toate aceste țări. Uh, unul dintre motivele care a fost invocat pentru, sau unul dintre motivele principale invocate pentru această, acest eșec de piață al Europei, uh, pe de o parte s-a referit la faptul că statele membre nu au organizat licitațiile de spectru în timp util, iar alții au invocat faptul că autoritățile de reglementare au o atitudine care nu stimulează niciun fel dezvoltarea noilor tehnologii și făceau referire la faptul că investițiile în noile tehnologii în 4G nu sunt recunoscute nici într-un fel și deci nu există niciun fel de stimulent pentru o industrie să dezvolte aceste uh, noi tehnologii. Acum se vorbește de introducerea noilor tehnologii de tip 5G. Întrebarea este dacă există acest eșec și acest eșec este în parte asumat și de către autoritățile de reglementare. Cum anume vedeți pregătirea pentru 5G, trecerea la noua generație și care sunt învățămintele din lucrurile care nu au mers în dezvoltarea tehnologiilor 4G, ă, astfel încât acestea să nu se mai repete și odată cu cele de 5G. Vă mulțumesc. Uh, thank you very much, colleague. Uh, stimați colegi, iar uh, acum din partea grupului ECR ar trebui să existe o intervenție, dar constat că nu este nimeni prezent. Uh, colegul Grobarcica. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. Am discutat uh, documentele cu privire la extinderea și îmbunătățirea accesului la internetul uh, de viteză și am avea nevoie de un raport foarte detaliat pentru a putea înțelege cum putem să ne atingem aceste obiective în Europa. Pentru că există foarte multe diferențe. Există anumite state europene care sunt mai avansate în acest domeniu și altele care, din păcate, nu stau atât de bine. și nu garantează accesul la această infrastructură în mod general. Și nu e vorba neapărat de o problemă a orașelor mari, ci a zonelor rurale. Ne-ar interesa de aceea un raport mai detaliat înainte de a lua decizii. Înainte de alegere am aprobat câteva documente în acest domeniu, dar ne-ar interesa să știm mai multe detalii pentru a putea să hotărâm cum să ajutăm statele membre să-și dezvolte această infrastructură și să garanteze accesul la internet pentru că competitivitatea noastră și creșterea în Europa depind foarte mult de accesul la banda largă. Mulțumesc! Mulțumesc! Frederic Federley. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Extrem de important uh, acest subiect pentru comisia noastră în ceea ce privește perspectiva ALDE, de exemplu, pentru că e vorba de IMM-uri aici, există de diferențe foarte mari în reglementările dintre statele membre, există foarte multe companii în Suedia, de exemplu, care au uh, probleme din cauza acestor diferențe. Am văzut de asemenea și alte eforturi care se fac în alte țări pentru a face progrese în domeniul uh, acesta, dar există și um, chestiuni cum ar fi um, impozitele sau alte chestiuni care se pot rezolva acum pe internet și care facilitează, bineînțeles, foarte mult viața cetățenilor dacă au un acces bun la internet. În Suedia am uh, investit foarte mult pentru a putea integra cabluri de fibră pentru uh, zonele rurale, înainte, de fapt, uh, nici nu poți uh, să, în general nu poți să ai uh, acces la serviciile administrative bune dacă nu ai uh, un internet rapid. De exemplu, avem acum 100% acces pentru fiecare la internet în anumite regiuni, pe, mai ales în regiuni insulare și știți că Suedia este o țară foarte mare, însă dar există multe dificultăți în continuare și în alte zone. Ceea ce nu reușim este uh, piața unică, mi se pare, și dacă nu reușim acest lucru, foarte multe companii nu vor putea să creeze locurile de muncă pe care le cerem să le creeze, nici uh, în centru, nici în uh, zonele rurale, pentru că durează prea mult până când se aprobe aceste reglementări. Așadar, dacă ar fi să pun o întrebare și să fac un comentariu, aș vrea să vă întreb care credeți că ar fi sarcina principală a acestui nou parlament uh, pentru ca să ofere aceste servicii private și servicii publice europenilor în toată Uniunea Europeană. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! În numele GUE, acum, doamna Ernst. Mulțumesc, domnule președinte, pentru toate aceste expuneri. Eu am trei întrebări. Prima se referă la OAREC ca atare și mai ales la felul în care lucrează OAREC-ul. Aș vrea să știu cât de transparent uh, este această construcție. Ați vorbit de un grup de experți, dacă nu mă înșel. Cum se compune acest grup de experți și ce fel de controle face? Cât de transparente sunt procesele? Poate puteți să ne spuneți mai multe despre aceste procese și cum este organizat. Un al doilea punct important, s-a vorbit deja de armonizare. Armonizarea ca obiectiv și dificultățile care sunt legate de acest proces. Aș vrea să știu de la dumneavoastră dacă puteți să ne spuneți care este rolul pe care îl joacă protecția datelor personale în aceste discuții și cum vreți să introduceți acest subiect atunci când creați normele. Și o a treia întrebare m-ar interesa neutralitatea rețelelor am avut foarte multe dezbateri chiar și în această comisie, în Parlamentul trecut. Păstrarea neutralității rețelelor nu este neapărat un lucru de la sine înțeles. Ce credeți că trebuie să faceți sau ce faceți deja pentru a garanta, garanta această neutralitate? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Nu îl văd pe domnul Turmes din partea verzilor în sală. Deci, haideți să trecem la FD. Domnul Dario Tamburano are cuvântul. Eu intervento la discuție. Voi uh, face intervenția mea la agenda digitală, la discuția pe care o vom purta după aceea, nu acum. Mulțumesc. Atunci îi dau cuvântul reprezentantului OAREC pentru ca să răspundă la prima rundă de întrebări. Vă rog, mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-o acordați uh, punându-mi toate aceste întrebări. Întrebări extrem de bune, după părerea mea. Sunt foarte impresionat de aceste întrebări și voi încerca să vă dau răspunsuri cât mai precise. În primul rând, uh, neutralitatea rețelelor. Ce gândim noi, ce facem noi în acest domeniu? În primul rând, în 2012 deja, OARECUL uh, a publicat un aviz public uh, pentru a arăta ce facem și ce considerăm că trebuie să facem. Apoi am mai făcut o declarație și despre internetul deschis, așa numitul Open Internet, internetul uh, pe care oamenii să-l poată alege. Apoi, în ceea ce privește rețelele, rețelele prin cablu și așa, anumitele receiver pace, sunt cele două opțiuni pe care le avem. Internetul este și o chestiune tehnologică, se, te poți conecta, plătești uh, conexiunea și după aceea ai informația pe gratis. Așa funcționează, considerăm însă că acest model trebuie păstrat și că funcționează foarte bine. Întrebarea este însă cum putem păstra acest model și trebuie să spunem că este foarte important, în primul rând, să fim transparenți. Trebuie ca consumatorul final să înțeleagă exact ce cumpără sau ce nu vrea să cumpere, ceea ce este foarte important, deci trebuie să știe exact ce, ă, cu ce are de-a face, transparența fiind esențială. Un alt punct pe care l-am menționat și este important este modelat de concurență, pentru că concurența de asemenea joacă un rol foarte important. Am existat operatori, de exemplu, care uh, vorbeau despre limitarea unor, limitarea accesului um, posibil și competitorii au spus că nu vor să facă așa ceva, limitarea accesului unor IP-uri, dar uh, operatorii au schimbat și-au schimbat părerea pentru că tocmai exista concurența care nu dorea să limiteze absolut nimic și de aceea au revenit la poziția inițială. Aceasta a fost un eveniment real. Cred că legislația poate să permită Uh, să se dezvolte astfel de uh, situații și să se găsească o definiție comună de a ceea ce înseamnă un acces la internet. Însă, noi credem că și internetul este în schimbare și de aceea trebuie să monitorizăm schimbările de pe această piață și trebuie întotdeauna să ne uităm la diferitele modeluri de afaceri, pentru că totuși în sânul acestor probleme vom putea identifica un model uh, inițial, un modelul operatorilor inițiali, față de cel uh, pe, la care am ajuns astăzi și serviciile câteodată vin din altă parte, câteodată serviciile sunt acum bi uh, polare. Deci mm, este important să ținem pasul cu ceea ce se schimbă. Oricum, nu știu dacă internetul care este astăzi astfel cum e, așa cum este va arăta la fel peste 5 ani. Deci în momentul în care legiferezi, trebuie să te gândești și la aceste modificări posibile pentru ca să lași o marjă de manevră pe viitor. Asta este ceea ce consideră și oarecul. Este important să avem uh, legislație care să poate să verifice mai ales efectele și rezultatul mai degrabă decât uh, să legifereze detaliile despre ce se va întâmpla, pentru că nu știm cum va arăta internetul. Spectrul nu este o parte a competențelor OAREC. Comisia uh, trebuie să se ocupe de acest uh, punct. Se vorbește foarte mult în Suedia, de exemplu, de unde există o conectare a 90% din menaje, din, din gospodării la internet, este un exemplu pentru noi și foarte multe țări sunt deja pe 4G. Sigur că 4G este mai lent decât 4G-ul din SUA, ceea ce însă uh, este datorat faptului că în SUA nu a existat 3G. Mulți însă au fost mulțumiți și de soluția 3G până acum. Există totuși diferențe și atunci când e vorba de spectru, trebuie să Știm că această competență este la statele membre. Vreau de asemenea să vă spun că cred că este extrem de important să vedem cum se abordează această problemă, dar nu este competența oarecul. Apoi, raportarea. M-a întrebat cineva despre raportare. Noi facem rapoarte, suntem birocrați, într-adevăr, dacă ne spuneți ce fel de raport doriți, vă putem căuta aceste date, pentru că avem diferite definiții pe țări. Comisia ne ajută foarte mult în acest sens atunci când e vorba, de exemplu, de studiile pe țară. Fiecare țară are un raport de țară din acest punct de vedere care este actual și actualizat. Și apoi um, m-ați întrebat și care este cel mai important uh, punct pentru Parlamentul care urmează. Uh, sunt foarte bucuros de această întrebare, dar nu voi încerca să vă spun eu ce va trebui să faceți, pentru că eu vă respect foarte mult, respect Parlamentul acesta ales de către cetățeni și cred că dumneavoastră sunteți cei care trebuie să stabiliți ritmul în care trebuie să se evolueze în domeniu și în care trebuie să evolueze cetățenii. Discuția care continuă însă trebuie să fie menținută așa cum este, pentru că este extrem de important pentru democrație, pentru creștere, pentru educație, totul ca acest lucru să rămână Uh, un punct important în societatea noastră, mai ales pentru zonele rurale, unde nu este de la sine înțeles. Deci această discuție cred că este un lucru bun. Eu zic de aceea să continuăm această discuție în, mai degrabă decât să știm exact ce se va întâmpla în câțiva ani. Apoi, uh, în ceea ce privește organizarea OAREC-ului, m-ați întrebat despre ea. Încercăm să fim uh, un organism cât se poate de transparent și am crescut această transparență în ultimii ani. De altfel, dacă sunteți interesați, Cred că în octombrie avem o discuție între a stakeholderilor la Bruxelles Bineînțeles că sunteți invitați cu toții, este un eveniment de, care va avea loc pe 16 octombrie. Vom avea discuții cu uh, actorii implicați și uh, grupul nostru de expert plen, pregătește, de exemplu, o prezentare a deciziilor noastre și uh, a um, experții, și am invitat și experți din, de la um, agențiile competente. Încercăm de fiecare dată când luăm o decizie să fim transparenți oricum. Un alt lucru pe care îl facem în calitate de OAREC este să tratăm problemele mm, sferei private. Mulți uh, dintre angajații noștri se ocupă exact de protecția datelor și de aceste aspecte care se tratează și în uh, telecomunicații în general, deși nu avem competența clară, deși avem o opinie foarte clară pe acest uh, subiect. În ceea ce privește armonizarea, despre care m-ați mai întrebat, eu sunt în OAREC din 2010 și și în bordul de reglementare al Suediei. Cred că am fost lovit de, după cum știm, de o criză financiară foarte puternică și totuși procesul de armonizare s-a îmbunătățit chiar și în ultimii ani. Felul în care abordăm problemele este din ce în ce mai bine, este din ce în ce mai armonizat și important este și să vedem întotdeauna care este situația în toate țările, chiar dacă fiecare are particularitățile sale, dar măcar principiile să fie aceleași. Și cred că lucrurile se îmbunătățesc uh, considerabil. Nu suntem, bineînțeles, satisfăcuți, mai sunt multe de făcut, există multe provocări din partea SUA, dar și din partea Asiei. Și cel mai important este ca toată lumea să aibă acces de bandă largă cât se poate de repede și la prețuri foarte decente. Acesta este, de fapt, obiectivul care nu poate fi negat. Și sper că am răspuns la majoritatea întrebărilor. Dacă am scăpat vreuna, vă rog să mă iertați. Mulțumesc foarte mult pentru explicațiile pe care ni le-ați dat și pentru comentarii. Acum avem uh, discuția în care pot participa și alți uh, deputați. Domnul Höckmark este primul care vrea să ia cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, mulțumesc și pentru prezentare. Am trei întrebări către dumneavoastră. Prima, care a fost deja menționată și de către domnul Carinț, este una cu privire la rapoartele care vin din partea dumneavoastră. Cred că ar fi foarte bine dacă ați putea să faceți un bilanț al neutralității rețelelor. Adică internetul trebuie să fie deschis, dar trebuie să fie deschis și pentru serviciile specializate. Și cred că avem multe de făcut în acest domeniu pentru a putea ajunge la mai multă claritate. Este evident uh, că și pentru legislația care se elaborează acum e important să facem așa. 2. Comparațiile între SUA și UE. Eu ezit întotdeauna să se facă astfel de comparații pentru că unele persoane folosesc întotdeauna acele date care ne spun că suntem cei mai buni și toată lumea să fie mulțumită și să se culce pe dreapta. Sau spunem că, pe dos, toată lumea din jur este mai avansată și eu cred că realitatea este undeva la mijloc. Este mai interesant, după părerea mea, să se poată detecta uh, deficiențele și slăbiciunile cu care ne confruntăm. După cum știți, nu, vom, nu știm cum va arăta internetul peste 5 ani. Știm că vom avea internet uh, de mare viteză, de calitate, sperăm și cât mai extins, dar ar fi bine dacă oarecul ar putea să întocmească un raport echilibrat în ceea ce privește provocările cu care ne confruntăm în ceea ce privește competiția. Și o a treia întrebare se referă la OAREC ca atare. Ce fel de experiențe aveți în, din ultimii ani din activitatea oarecului și ce credeți că ar trebui schimbat pentru ca oarecul să aibă oportunitatea să-și joace rolul de reglementator, de agenție sau uh, oficiu de reglementare pe piața europeană. Deci ce credeți, care trebuie să fie schimbările pe care trebuie să le propunem pentru ca să avem o piață unică digitală? Mulțumesc, doamna Toia. Întrebarea mea se leagă de ultima parte a intervenției uh, colegului meu. Din totdeauna vă întreb ceea ce v-am întrebat acum, dar activitatea OAREC-ului noi am susținut-o întotdeauna ca Parlament. Considerăm că joacă un rol foarte important în echilibrul uh, actorilor care intervin uh, pentru reglementarea legislației pe piața europeană. Vreau să vă întreb, după părerea dumneavoastră, pentru ca oarecul să poată să-și joace rolul uh, de plin. Ce credeți că trebuie să se schimbe? Ce ar trebui să obținem în plus? Ce ar, trebui să, ce ar fi util să avem în plus în relația cu Comisia și în relația cu autoritățile de reglementare naționale? Nu e vorba să fiți reglementator sau legiferator dumneavoastră, să schimbați regulile și competențele dumneavoastră, dar ce ar trebui să se facă pentru ca lucrurile să funcționeze mai bine? ce am putea să facem ca să funcționeze lucrurile mai bine în relația cu autoritățile naționale și cu Comisia. Nu un răspuns formal, aș vrea, vă rog, dacă se poate, ci informal. Mulțumesc. Domnul Eșenic Rovca. Uh, thank you very much. Uh, uh... Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vă spun că Europa face parte din lume, să spunem așa, și cu toții vrem să ne aflăm pe picior de egalitate și în privința internetului ne dorim același lucru, mai ales în ceea ce privește anonimitatea. La ce mă refer? Un cetățean obișnuit navighează pe internet, trimite e mail cumpără ceva online, însă acești cetățeni obișnuiți sunt monitorizați în mod constant și datele lor personale sunt uh, păstrate în mod constant de guverne, de firme private. Și aș vrea să știu care este poziția OAREC în legătură cu dreptul la anonimitate, dacă aveți o astfel de poziție. Credeți că ar trebui să întreprindem vreo acțiune pentru a proteja dreptul la intimitate și la anonimitatea cetățenilor Uniunii? Domnul Talicca, Mulțumesc. V-ați referit la legislația mm, proiect în ceea ce privește neutralitatea internetului și roamingul. Dar înțeleg că dumneavoastră sunteți un funcționar mm, european, sunteți funcționari europeni, dumneavoastră cei de la acest organism european care este independent. Uh, Știți că se negociază acum legislația cu Consiliul, vom avea negocierile privind neutralitatea internetului în curând și aș vrea să știu ce anume au detectat membrii OAREC în legătură cu greutățile pe care s-ar putea să le întâmpinăm la Consiliu în legătură cu noua legislație. Deci ce se aude? Ce impresie aveți în legătură cu ce se întâmplă? Mulțumesc, doamna Griffin. Mulțumesc. V-ați referit la banda largă super rapidă la preț uh, convenabil. Ce credeți în legătură cu succesul uh, realizat în legătură cu um, calitatea, nu doar cu costurile? Accesul uh, celor în vârstă, celor handicapați, a comunităților izolate și a cetățenilor nevoiași. Mulțumim, stimată doamnă. Are cuvântul acum domnul Mihovoni. Vă mulțumesc, îi mulțumesc și domnului Mărbi pentru prezentare. Da, eu cred că trebuie să revenim la discuțiile privind neutralitatea internetului și să încercăm să găsim un echilibru între așteptările cetățenilor și utilizatorilor, pe de-o parte, și posibilitățile uh, din punct de vedere tehnic și uh, al afacerilor pe care le au întreprinderile. Deci ce credeți în legătură cu acest echilibru. Și cea de-a doua întrebare se referă la declarația dumneavoastră prin care ați spus că avem nevoie de o concurență mai agregată noi, Uniunea Europeană, față de alte continente în domeniul telecomunicațiilor, al internetului. Bineînțeles, sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră, însă ar trebui să fim mult mai curajoși atunci când vorbim despre reglementare. Dacă avem nevoie de consolidare, trebuie să ne întrebăm dacă avem nevoie și de un organ de reglementare european, nu doar de unul general. Vă mulțumesc! Nu mai văd alte întrebări. Nu le mai văd. Îmi uh, ușurați lucrurile, stimați eurodeputați. Trebuie să vă spun că noi facem o demarcație clară între treaba dumneavoastră și cea pe care o am eu. Eu sunt un funcționar civil, un eurocrat, care își face treaba și încearcă să o facă cât mai bine, în funcție de deciziile dumneavoastră. Asta înseamnă că de obicei noi nu încercăm să avem un impact asupra politicilor și asupra discuțiilor. Nu trebuie să vă fac eu treaba, deci de aceea ați înființat o cât despre discuțiile privitoare la statistici, de ce am adus în discuție acest element? Anul acesta se vor spune multe în legătură cu comparațiile. Sunt multe discuții și lucrurile pot fi comparate în moduri diferite. Eu sunt de acord că există mari diferențe între țările europene și e ceva ce trebuie să um, soluționăm. În ceea ce privește modificarea la OAREC, Ceea ce vedem noi acum e că se schimbă piața foarte rapid. Și noi trebuie să ne adaptăm la asta. De exemplu, când vom avea tehnologia 4G, punct de acces foarte important pentru cetățeni, vedem că intervine și spectrul. Și distribuirea spectrului uh, devine din ce în ce mai importantă și uh, ar trebui să discutăm despre asta și intimi, dreptul la intimitate, elemente importante, nu țin neapărat de misiunea OAREC. Deci mulți vorbesc despre cum putem unifica acest pachet. Cine controlează dreptul de proprietate intelectuală? Nu o facem noi. Însă e clar că ne gândim acum la modul în care se va configura piața în următorii ani. Revin la ce am emis în 2012, strategia la jumătate de mandat, un nume foarte poetic, perspective de strategie. În câteva luni am spus ce se va întâmpla, ce credem noi că se va întâmpla cu piața peste câțiva ani. Noi încercăm să facem un studiu, să vedem cum Uh, va evolua piața. Revin acum la neutralitatea internetului. Eu cred că, în primul rând, trebuie să ne dăm seama că nu știm cum vor arăta lucrurile. În Suedia s-a înființat un nou for pentru neutralitatea internetului. Am invitat la discuție atât investitorii de pe piața infrastructurilor, uh, cât și consumatorii, pentru a încerca să vedem care sunt nevoile tuturor celor implicați. Pe viitor vom menține aceste discuții și întrebarea care mi-a plăcut cel mai mult, cum putem calcula rata succesului? De bine, de, depinde de obiectivul pe care ți-l pui. Poți să-ți stabilești un obiectiv foarte ușor și e clar că îl vei atinge. Eu cred că rata succesului poate fi măsurată cum trebuie atunci când îți stabilești niște obiective ambițioase, iar noi OAREC trebuie să ajutăm, să ajutăm la îndeplinirea, la atingerea acestor obiective. Și singurul uh, mod de a măsura succesul e din partea celor care locuiesc în Europa. Nu eu ar trebui să fiu cel care vă spune dacă am înregistrat uh, un succes sau nu. Aș vrea acum să mă refer la relația cu Comisia. Nu suntem de fiecare dată de acord cu Comisia, deoarece noi suntem experți independenți. Și credem că e important să ne spunem opinia, indiferent de cei care ne-o cer. Independența noastră e foarte importantă și noi respectăm deciziile pe care le-ați luat dumneavoastră când ați înființat OAREC. Și de uneori nu suntem de acord cu comisia, uneori nu suntem de acord nici cu dumneavoastră. De aia e așa de distractiv să fii un uh, organism de reglementare. Niciodată nu te plictisești, vă spun eu asta. Din perspectiva membrilor oare, trebuie să vă spun că avem o relație de lucru foarte bună cu Comisia. Dacă nu am fi avut această relație, n-am fi putut uneori să avem o opinie diferită de a lor. Deci am, pot spune că avem o relație constructivă. De aceea ne-ați conferit puterea pe care ne-ați uh, conferit-o. Vă spun, avem multe discuții cu comisii, comisia e și observatoare la OAREC, participă la procesul de luare a deciziilor. În ceea ce privește agregarea acum, puterea pieței e asemănătoare cu cea a telecomunicațiilor, a pieței de telecomunicații. E vorba de accesul în casele oamenilor. Întotdeauna m-am gândit că dacă nu pot să uh, aleg între mai mulți uh, distribuitori, de exemplu, de electricitate, e o mare putere, e o mare problemă. Ce s-a întâmplat? Am trecut de la o situație de monopol, unde exista un furnizor de telecomunicații care oferea atât serviciile cât și infrastructura și acum ajungem la o altă lume diferită, când avem furnizori diferiți pentru infrastructură și pentru servicii. Poate ar trebui să vorbim mai mult despre asta deoarece așa am putea să ajungem să avem o concurență destul de bună în ceea ce privește infrastructura, însă în ceea ce privește furnizarea de servicii s-ar putea să avem un monopol. Există multe companii care au o mare parte din piață în ceea ce privește internetul, de exemplu. Discuțiile trebuie, trebuie purtate în ambele sensuri. Deoarece nu pot spune că infrastructura e neapărat mai importantă decât serviciile sau invers. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru toate explicațiile, pentru toate comentariile, pentru faptul că ați venit aici la Parlament. Știm foarte bine că colaborăm foarte bine și ne dorim să colaborați la fel de bine și cu autoritățile de reglementare din statele membre, pe cât colaborați cu noi. Ar fi mult mai ușor pentru toată lumea. Încă o dată, vă mulțumim! And uh, let us go now to... Trecem la următorul punct de pe ordine de zi și anume punctul 6, Agenda Digitală pentru Europa, o prezentare a directorului general Robert Medlin din partea Comisiei Europene. Well, uh, uh, the digital agenda for you. Agenda digitală pentru Europa își propune să stimuleze economia europeană, lumea afacerilor, prin accesul la tehnologiile digitale și avem din acest punct de vedere o serie de inițiative importante în strategia noastră 2020 pentru a furniza o creștere inteligentă și constantă. Este o agendă care a fost adoptată de către Directoratul General pentru Comunicare al Comisiei Europene, iar domnul Madelin uh, face parte din Direcția Generală Connect. Mulțumesc, domnule președinte, și este pentru mine o plăcere să revin în această comisie care a fost reconfigurată. Există o serie întreagă de uh, membri noi, dar uh, recunosc și fețele uh, unor uh, mai vechi cunoștințe. Noi, la Direcția Generală Conec, considerăm Comisia ITRE ca fiind un, unul dintre principalii noștri colaboratori, pentru că avem preocupări comune. Iar dacă inovația este uh, stimulată în Europa de către cei care elaborează o strategie în acest sens, iar dacă uh, piața este pregătită pentru inovații, atunci avem toate șansele pentru o creștere economică, pentru crearea de locuri de muncă, iar uh, domeniul digital beneficiază de un efort bugetar corespunzător corespunzător în domeniul cercetării. Noi suntem funcționari care um, încercăm să acționăm în acest sens um, și um, Așa cum ni s-a uh, amintit și astăzi la întâlnirea pe care am avut-o în Berlemont, vom uh, avea o zi dedicată agendei digitale la sfârșitul acestei luni, iar în ce privește agenția ENISA, pe care o veți audia mâine, de asemenea va avea o acțiune pe 1 octombrie. Deci există o serie întreagă de activități importante în acest domeniu în săptămânile următoare următoare și poate că o parte din membrii comisiei dumneavoastră vor dori să participe, să se angajeze în această activitate. Poate că din acest punct de vedere veți semnala secretariatului interesul dumneavoastră. Iar în ce privește cadrul de reglementare pentru activitatea noastră, Um, cred că um, S-a și făcut uh, referire la el până acum, există o serie întreagă de experți care îl cunosc, dar uh, aș vrea să vă spun că punctul de vedere al Comisiei a fost să doteze Europa cu toată infrastructura pe care um, o putem furniza în clipa de față, astfel încât, de pildă, internetul de bandă largă să existe nu doar în orașe, ci și în comune și sate. Trebuie să încercăm să atingem obiectivele care au fost stabilite de către Parlament, pentru că în clipa de față există încă diferențe foarte mari între diversele regiuni. Această uh, prăpastie, aș spune, că uh, a fost uh, redusă uh, uh, în clipa de față într-un procentaj care este încă nesemnificativ. Aceasta este problema principală pe care trebuie să o avem în uh, vedere. Este nevoie de bani publici, dar poate că trebuie să existe și niște Uh, plăți pe proiecte în cadrul unui parteneriat public-privat, pentru că uh, în clipa de față uh, nu există fluxuri de capital uh, suficient de semnificative pentru îmbunătățirea situației în ce privește internetul de largă viteză și accesul la noua tehnologie pretutindeni. Ce vom face prin acest internet uh, de mare viteză? Sigur că vom face tot felul de schimburi de informații și de Um, videoclipuri, dar există și obiective mai importante în ce privește uh, beneficiul pe care internetul de largă viteză, mare viteză îl uh, constituie. Nu totul ține de domeniul digital și nu uh, toate activitățile au un caracter transfrontalier. Dar Eh, trebuie să nu existe eh, mari diferențe între mine și fratele meu care trăiește eh, în nordul Marii Britanii. Trebuie să existe o armonizare din acest punct de vedere, inclusiv pentru comerțul electronic, pentru alte posibilități de utilizare și ă, cred că ă, este nevoie, chiar dacă s-a făcut mult în ultimii ani în acest domeniu, ca ă, viteza de acces la noua tehnologie să crească. Iar strategia 2020 trebuie să aibă în vedere inovația în acest domeniu, trebuie să se bazeze pe cercetarea uh, constantă în acest domeniu, astfel încât inclusiv IMM-urile să beneficieze de rezultatele institutelor de cercetare în acest domeniu. Noi am avut deja o discuție, inclusiv în ce privește implicațiile uh, financiare și trebuie să vă spun că uh, Uh, noi am avut probleme în săptămânile din vara aceasta în ce privește accesul la credite, inclusiv pentru obiectivele anului 2014. Dacă se amplifică aceste probleme, atunci problemele vor fi foarte serioase. Va trebui la un moment dat să putem semna la timp facturile pentru ca toți cei implicați să ă, rămână motivați să acționeze. Noi putem aduce o contribuție esențială la reindustrializare, inclusiv prin utilizarea sferei digitale, că este vorba de software, despre uh, computere de noua generație și cred că parteneriatele public-private care deja s-au configurat uh, trebuie să devină active pentru că uh, ele sunt esențiale pentru Uh, industrializarea în acest domeniu. Dar uh, aș vrea ca prezentarea mea să fie uh, succintă, să semnalez doar anumite probleme, pentru ca după aceea să intrăm în detaliu în domeniile care sunt de larg interes pentru dumneavoastră. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule director general. Și acum vom da cuvântul coordonatorilor noștri Domnul Karins Skishanis din partea grupului PPE. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Apreciez faptul că a fost subcintă. O întrebare în legătură cu piața unică digitală, pentru că privind la uh, datele pe care ni le-ați furnizat dumneavoastră, uh, Uh, comerțul uh, transfrontalier electronic și procentajul pe care îl ocupă el, IMM-urile care oferă vânzări uh, online au atins doar jumătate din obiectivele stabilite. Care este principala cauză pentru că aceste obiective nu au fost atinse? Să luăm și alte întrebări. Domnul Dan Nica, din partea grupului SCD. Am uh, avut o întrebare mai devreme adresată președintelui Bereg legată de dezvoltarea 4G. O întrebare care avea în ea și răspunsul uh, cum anume să avem o penetrare mai bună a serviciilor de broadband, fie peste tot, în mediul rural, din răspunsul dat de către Berec am înțeles că nici Berec nu e responsabil de faptul că Europa are doar 6% din piața totală de 4G. Comisia știu sigur că a spus într-o scrisoare de anul trecut că nu e responsabilă, Parlamentul European a verificat și nu e nici el responsabil. Atunci probabil a mai rămas Consiliul European să-l întrebăm dacă nu cumva el este responsabil de acest lucru. Întrebarea era legată de agenda digitală, pentru că fără broadband este inutil să discutăm despre o agendă digitală în Europa, în general, și nici într-o țară în mod particular. Întrebarea se referă la faptul că, în mod direct, banii alocați în mare parte sunt gestionați de către dezvoltarea regională. Directoratul de dezvoltare regională este cel care decide dacă o, agendă, dacă o strategie pentru agenda digitală într-o țară este bună sau rea, câți bani sunt alocați și pentru ce, dacă e cultura face parte din strategia națională a unei țări și ea nu trebuie convertită și în bani ca să aducă deciziile respective și știu sigur că direcția dumneavoastră nu este consultată în majoritatea acestor decizii. Întrebarea se referă și la modul în care vedeți 4G ca și, dezvolt, ca și suport pentru agenda digitală și dacă faceți parte sau dacă agreați acea teorie care funcționează la dezvoltare regională, care spune că telefonul 4G, dacă e mobil, nu e broadband broadbandul este numai dacă sunt niște fire. Probabil acest lucru face legătura dintre expertiza care este acolo legată de țevi, conducte și așa mai departe și o tehnologie care, în definiție, are mai puțin legătură cu aceste aspecte fizice. Și dacă măcar pe viitor, acest mod de lucru cu Direcția de Dezvoltare Regională se poate schimba în sensul ca expertiza tehnică să fie acolo unde și are locul la, la DigiConnect, și să, putem, să poată să existe o abordare care să aibă o rezonanță într-adevăr corectă. Mulțumesc. Thank you very much, colleague. Okay. Good. Um, on behalf of ECR, Mr. Toshanov. Mulțumesc, uh, domnul Tașanovski, acum, din partea ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea pe care am ascultat-o înainte după pauza de vară. Este prima dezbatere cu adevărat pe care o purtăm pe agenda digitală. Am uh, adoptat agenda digitală la începutul uh, acestei, la sfârșitul acestei uh, primăverii trecute și cred că nu putem încă avea toate rezultatele, fiind dat că a fost adoptat atât de recent. Uh, se referă la Orizont, la facilitatea Connecting Europe și în ciuda faptului că sumele au fost reduse, unele mijloace au fost în continuare alocate totuși. Întrebarea pe care vreau să vă pun este, după părerea dumneavoastră, când se va finaliza această discuție? Când vom avea cu adevărat rezultatele pentru a vedea dacă așteptările noastre au fost uh, într-adevăr uh, respectate. În ceea ce privește rețelele, cred că într-adevăr uh, sunt o condiție necesară, dar întrebarea pe care vreau să vă pun eu este cea legată de internetul rapid. Când credeți dumneavoastră că vom putea avea rezultate care să ne permită o discuție relevantă despre dacă am reușit sau nu pe această temă? Există domenii precum facilitatea Connecting Europe în care va trebui să ne revizuim felul în care alocăm fondurile și va trebui să decidem dacă fondurile pe care le alocăm vor fi redistribuite altfel. Când credeți, deci, că vom putea avea o discuție profundă, o discuție complexă despre impactul deciziilor pe care le-am luat la începutul acestui an? eu cred că ar trebui să primim o dată în acest sens. Mulțumesc. Domnul Asip. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule director general, aș vrea în primul rând să mulțumesc uh, vicepreședintei Cross uh, și uh, dumneavoastră pentru activitatea pe care ați depus-o pentru a promova agenda digitală. Cu toate acestea avem nevoie să facem pași suplimentari pentru a putea construi o piață digitală unică și pentru a putea pune în aplicare măsurile următoare pe care ni le-am propus în ceea ce privește identitatea sigură pe internet. Mă uimește să văd că, deși putem să cumpărăm bilete de avion electronice, trebuie să le printăm și trebuie să le semnăm concret pentru ca să le prezentăm, de exemplu, administrației Parlamentului. De ce nu putem folosi documente electronice și semnături digitale aici, în Parlamentul European? E o prostie, poate, dar arată cât de mult este nevoie să mai facem pentru a schimba lucrurile. Mulțumesc! Thank you very much. Uh, Mr. Sirichiotis. Domnul Sirichiotis are cuvântul și doamna Ernst. Doamna Ernst în numele GUE mai întâi. Nu în calitate de coordonator vorbesc, dar uh, pe tema aceasta vreau să mă exprim. Am două chestiuni care mă interesează. Ceea ce ați spus dumneavoastră până acum arată că vom fi confruntați cu una din cele mai mari provocări, atât din punct de vedere economic, cât și democratic în următorii ani, dacă vrem să punem în aplicare agenda digitală. Ați spus acest lucru foarte clar. Întrebările uh, se pun însă și din perspectivă financiară. Și la noi, într-o țară prosperă, totuși economic, avem deficite foarte mari la broadband și extinderea bandei largi este un punct extrem de important care trebuie să-l rezolvăm. Ați vorbit despre probleme financiare, cunoaștem aceste probleme care există peste tot în Europa, avem, deci, limitări care au în același timp și efecte secundare. Dacă ne uităm însă la ceea ce se întâmplă în anii următori, unde vedeți dumneavoastră problemele care vor apărea și care credeți că ar trebui să fie măsurile pe care să le luăm pentru a combate aceste lipsuri? Care sunt efectele pe care le așteptați? Și al doilea lucru care m-ar interesa, pentru că din aceste patru pagini pe care ni le-ați prezentat, am dedus că există uh, costuri foarte mari din cauza crimei, uh, cibercrimei și uh, a combaterii acesteia. Se pierd miliarde din cauza acestei uh, probleme. Întrebarea la, în legătură cu siguranța internetului se pune imediat. Poate puteți să ne spuneți ce se poate face pentru a garanta, pentru a putea combate cibercrima organizată. Mulțumesc! Verzii nu sunt reprezentați din câte văd, nu este nimeni de la Verzi. Domnul Dario Tamburano, atunci din partea EFD. Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu câte minute am eu ca și coordonator. Două minute sau trei minute? Președintele răspunde fără microfon. Chiar dacă TIC au crescut cu 12% pe an, foarte uh, multe zone din Europa în continuare sunt rămase în urmă. Chiar, de exemplu, în Italia avem zone în care nu există bandă largă și avem uh, legături, uh, rețele internet foarte nesigure. Există o Europa, deci, ne, uh, asimetrică Câteodată există și probleme de descărcare care împiedică în același timp dezvoltarea serviciilor administrative și punerea în aplicare a agendei digitale, dar și realizarea unei democrații digitale fără să se poată proteja așadar drepturile cetățenilor a utilizatorilor. Cred că ar trebui o abordare mai degrabă bottom-up prin care cetățenii să fie în centrul inovațiilor pe care le decidem, care să fie inovații sociale înainte să fie tehnologice. Cred că prin uh, tehnologiile care ne stau la dispoziție, infrastructura pe care o avem uh, în momentul de față uh, și serviciile Wi-Fi pe care putem să le folosim, arată că există, ar exista posibilitatea de a ieși din această um, situație, încercând să conturnăm oligopolurile pe care le avem în momentul de față în Europa. Eu, de exemplu, de la Roma, poți să navighezi cu o soluție de infrastructură de internet cu o viteză foarte mare chiar la upload, cu un preț redus și cu o rapiditate pe care niciun provider tradițional nu poate să o garanteze, de exemplu, unui privat în Roma și nici cu atât mai puțin în alte zone din Italia. Aponza, o, o insulă din Italia, a întocmit un program pe bandă largă cu acest sistem. Deci există o strategie europeană, vreau să vă întreb eu, care să poate să o ia de jos în sus, pentru că cred că soluțiile pe care le avem sunt deficiente și cred că cu costuri foarte mici am putea chiar în centrele mici, în rurale, să oferim acea susținere care nu există în momentul de față nici pentru cei privați, nici, cei, nici uh, infrastructura de stat care se ocupă de așa ceva. Mulțumesc! Mulțumesc! Ați avut timp la dispoziție destul, cred. Mulțumesc și acum cred că putem asculta răspunsurile. Mulțumesc. Permiteți-mi, vă rog, să nu iau neapărat la rând întrebările pe care le-am primit. Aș vrea să încep la sfârșit cu ultima întrebare, domnul Tamburan. Am vorbit foarte mult din 2010 despre includere și despre uh, prăpastia digitală. Cred că acesta este domeniul la care în Europa suntem mai puțin puternici. Suntem cei mai puțin puternici eu am uh, călătorit destul de mult în mai multe țări pentru a vedea care este situația și țările găsesc soluții diferite pentru a putea conecta pe toată lumea, pentru a putea conecta imigranții nou veniți. Toată lumea, toate țările găsesc soluțiile pe care le știu. Ceea ce am încercat în mandatul trecut este să folosim așa numiții campioni naționali pentru ca să lucrăm împreună cu el, împreună cu structurile naționale existente și să încercăm această abordare de jos în sus de care vorbeați. Cred că nu este niciun secret cred că președintele de care depind eu, vicepreședintele Comisiei, doamna Cross, dorește o astfel de colaborare. Trebuie să spunem uh, guvernelor că este o idee bună să folosească fondurile structurale pentru a găsi soluții. Toate aceste lucruri se pot face, dar nu se pot găsi soluții numai prin legislație, mai ales când e vorba de o abordare de jos în sus. Activități de acest gen uh, necesită și o implicare directă. Ceea ce am făcut cu ajutorul dumneavoastră este să cerem uh, deschiderea, uh, cerem o hartă, o cartografiere a metodelor folosite, mult mai transparente decât înainte. Întrebarea dacă contează prăpastia digitală, cred că da, că bineînțeles că contează, pentru că dacă toată lumea și-ar dori bandă largă și ar avea puterea să ceară acest serviciu la nivel local, ar fi mai clar ce investiții, ce necesar de investiții am avea. Apoi, uh, domnul Nica m-a întrebat despre fondurile care sunt uh, disponibile, de ce banii de la fondurile structurale nu apar uh, și nu intră în aceste proiecte. Chiar de la începutul planificării pe care am făcut-o, am fost în sub uh, performanță la nivel local. Mai întâi am încercat să trecem din fondurile rurale către broadband și am încercat să facem un pachet separat, dar nu a funcționat acest transfer de fonduri. Autoritățile locale ne-au ajutat din păcate, nu ne-au ajutat destul să folosim din dezvoltarea regională, dezvoltarea rurală aceste fonduri și deci nu am reușit cum trebuie. Acum, cu ajutorul Parlamentului anterior, am încercat să redirecționăm niște fonduri de la fondurile structurale împreună cu DigiConnect. Am reușit cât de cât să îmbunătățim cu 4-5% în fondurile uh, care au fost folosite pentru TIC. Uh, deci de la, și acum 90%, s-a ajuns la un procent de 90% de îmbunătățire. Deci da, se urcă, se fac îmbunătățiri, se fac progrese, dar este nevoie de uh, o îmbunătățire a acestor uh, investiții, pentru că, sigur, de multe ori comunitățile, uh, autoritățile publice preferă să construiască un pod care este mai vizibil. Dar, de exemplu, avem um, am constatat că nu este vorba neapărat de o problemă locală, ci mai mult de o problemă de mentalitate. Următoarea inițiativă pe care vrem noi să o lansăm este să nu lucrăm numai cu uh, Parlamentul European, ci și cu ECOSAC și cu uh, Comitetul Regiunilor pentru a îmbunătăți conștientizarea acestei probleme și să, pentru a spune că există bani la nivel european pentru a putea rezolva aceste probleme. Și domnul Tăjanoschi a vorbit de această problemă și anume de viziunea despre infrastructură a noului președinte al Comisiei, Juncker, care a vorbit de 300 de milioane de euro care sunt uh, concentrați pe infrastructură și aici depinde de definiția infrastructurii. Trebuie ca mai degrabă să, decât să alocăm uh, fondul redus pentru uh, banda largă, să încercăm să generalizăm investițiile în infrastructură. Va trebui să încurajăm așadar organizațiile de la fața locului să fie mai active și în același timp să găsim soluția fondurilor structurale pentru ca să fie folosite acestea. Apoi uh, s-a vorbit de securitate. Doamna Ernst și domnul Toșanovski m-au întrebat despre protecția datelor. Mâine cred că cu domnul Henbrecht de la ENISA aveți vorbit despre acest subiect. Deci, noi am renoit mandatul ENISA, acum încercăm să colaborăm cu ENISA pentru a îmbunătăți cooperarea în ceea ce privește cibersecuritatea. După cum am spus în remarcile introductive, noi considerăm că prin cercetare și inovare putem să facem mai multe pentru a putea construi o cibersecuritate și o platformă de afaceri în Europa pentru cibersecuritate, folosind partenerii pe care îi cunoaștem și pentru a deveni competitiv față de SUA și Asia. Împreună cu Parlamentul, Consiliul European și alte instituții am uh, instaurat o colaborare pentru ca aceste instituții să aibă chiar o echipă de, de reacție rapidă. Avem nevoie însă de mai bună coordonare. Momentan, nici operatorii din uh, mediul de afaceri, nici uh, agențiile naționale nu au susținut această propunere, dar tocmai în lunile de vară ați văzut că se face referire din ce în ce mai mult nu numai la amenințarea cibercrimei și atacurilor cibernetice împotriva unor state sau împotriva uh, altor ținte, dar că se vorbește și din ce în ce mai mult de cooperare între afaceri, între mediul de, mediul de afaceri și între instituții. Această comisie este extrem de importantă în acest domeniu și uh, coordonarea tuturor acțiunilor în domeniul protecției datelor va fi extrem de importantă datorită dumneavoastră. Sper să aveți un ochi întotdeauna atent în ceea ce privește cibersecuritate. EIDAS, pe care a menționat-o un alt coleg, uh, este o legislație importantă. Echipa care a negociat-o la Parlament și cu Consiliul lucrează acum la actele de implementare. Deși pe această temă nu s-a făcut multe în ultima vreme, acum s-a accelerat. Ideea pe care ne-a dat un coleg de a transforma totul în uh, paper smart, în hârtie electronică, da, mi se pare o idee bună și eu trebuie să semnez și la comisie lucruri pe hârtie cu creionul. În ceea ce privește cum să îmbunătățim ceea ce am făcut până acum, domnul Ansip m-a întrebat, uh, totul uh, trebuie, este datorat doamnei Cruz, dar dacă un cuvânt mi se pare binevenit în programul domnului Juncker este cuvântul orizontal în programul său pe această temă. Cred că în, până acum am avut o abordare verticală în domeniul digital, în domeniile pe care era, era de responsabilă doamna vicepreședinte și cred că în următoarele 5 ani va trebui acum să încercăm să transformăm ideea de digital first peste tot. Nu cred că există un loc în care uh, digitalul să nu fie o prioritate în viața unui parlament sau în viața instituțiilor pe care le gestionăm și domnul Carenț m-a întrebat despre piața unică digitală, de ce oamenii nu sunt online uh, peste tot, de ce nu au acces la internet. Dacă facem uh, un sondaj de opinie, majoritatea celor care nu cumpără online uh, nu o fac pentru că le este frică de frauda la plata cu cartul de credit și alții nu o fac pentru că nu reușesc să aibă acces la aceste servicii, nu au rezultate bune când folosesc acest uh, mediu de cumpărături. Dacă nu facem progrese, vom avea din ce în ce mai puțini oameni care să cumpere online. Pentru ca IMM-urile să vândă online, însă trebuie să oferim uh, asistență pe termen scurt acestora, pentru că unii lideri nu sunt neapărat uh, din generația IT, deși înțeleagă, înțeleg faptul că experiența online schimbă felul în care o afacere funcționează dacă am avea vouchere pentru asistență, de exemplu, cum se întâmplă în Spania în momentul de față, în una din prevederile fondului regional, dacă funcționează acest lucru, putem într-adevăr să găsim o soluție. E nevoie de între 500 și 5.000 de euro, nu e vorba de 5 milioane aici. Cred că provocarea în acest domeniu este să găsim ajutor la nivel local pentru a putea pune aceasta la dispoziție majoritatea, majorității IMM-urilor și asta este ceea ce se numește viziunea Digital Enterprise. Sper că prin aceste comentarii să fi răspuns la punctele esențiale din uh, această rundă de întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cristian Eller. Începe cea de-a doua rundă de întrebări. Mulțumesc, domnule președinte. Ca să ne mai înveselim după pauza de vară, vreau să-i spun doamnei Ernst că Parlamentul European nu este comisia uh, care să poată să pună la dispoziție fondurile pentru cibercrimă, pentru combaterea acesteia. Comisia ar avea nevoie de mult mai puține fonduri decât 250 de milioane uh, pentru a putea să abordeze această problemă. Am și o întrebare structurală. Ați vorbit de problema principală a infrastructurii, a relațiilor dintre Comisie și uh, statele membre autonome. Cum ne imaginăm noi să folosim fondurile foarte limitate din Connecting Europe și din agenda digitală? În Germania, de exemplu, dacă Vrem să ajungem la 50 de megabyte la bandă largă, care este de fapt standardele din, sunt standardele din Corea, atunci e nevoie de 80 de miliarde de euro investiții. Vorbesc aici de fondurile de stat și de fondurile private, pentru însă majoritatea oamenilor această sumă este extrem de uh, mare și uh, vreau să vă întreb de aceea care este stadiul discuțiilor dintre dumneavoastră și statele membre și care ar putea să fie efectul de pârghie pentru folosirea banilor din Connecting Europe uh, dacă n-ar fi, de exemplu, decât să le uh, repartizăm, să repartizăm mai puțin uh, fonduri pentru ca să obligăm participarea firmelor private mai mult sau care ar putea fi o soluție? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Ruchet. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, voi fi foarte succint. Am o întrebare precisă. Toată lumea a subliniat un lucru și anume problema investițiilor în ceea ce privește infrastructurilor. E ceva esențial. Avem acum noi instrumente financiare inovatoare. Avem o colaborare cu Banca Europeană de Investiții în acest sens și o parte uh, are de-a face cu facilitatea conectarea Europei. E vorba deci de proiecte de investiții digitale. Avem o fază experimentală de 250 de milioane de euro pentru 2014-2015, 500 de milioane, deci total 250 de milioane pentru fiecare an. Ați putea să ne spuneți dacă există proiecte de infrastructură digitală care acum sunt uh, în curs de desfășurare? Dacă există și obligațiuni de proiect? Uh, în acest sens și care e suma totală. Și de asemenea, ați putea să ne explicați de ce aici cred că mai degrabă a fost mâna Consiliului și nu a Comisiei, de ce s-a limitat folosirea pârghiei financiare, instrumentelor financiare în ceea ce privește investițiile din cadrul facilității Conectarea Europei. Vă mulțumesc, doamna Toia. Eh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului director pentru prezentarea făcută și pentru deschiderea de care a dat dovadă în a aprofunda toate aceste chestiuni. Am o întrebare foarte practică și concretă. Se referă la posibilitatea de a folosi puținele resurse pe care le avem la nivel european, dacă ne gândim la nevoi. Resurse care totuși sunt semnificative și sunt poate suficiente pentru nevoie de investiții. Deci cum am putea ajuta statele membre, autoritățile locale să folosească bine acești bani? Deci asta ne interesează cel mai mult, să se folosească bine resursele europene. Fie că e vorba de investiții, fie că e vorba de aplicarea de servicii noi, de utilizarea serviciilor digitale, eu aș spune și joburile digitale. Avem fondurile structurale care pot fi folosite acum și pentru aceste investiții, spre deosebire de trecut. Și știți că Parlamentul a adăugat această prioritate în primele proiecte de regulament care veneau din partea Comisiei. Deci această parte nu exista. Parlamentul a făcut-o. Deci sunt sume pe care le-am putea utiliza pentru dezvoltarea locală. Eu îmi pun o întrebare. E drept că am trecut la 4, 5, 6, 9, vom ajunge la Problema e de calitate și de cantitate în ceea ce privește folosirea resurselor. Proiectele care sunt prezentate în cadrul programelor la DG Regi sau la direcțiile competente, ce deci, vreau să știu care este um, legătura, care este interfața între aceste proiecte în legăt- și um, față de cunoștințele pe care le aveți dumneavoastră. Deci cum um, asigurați dumneavoastră direcția cea bună? Deci care sunt uh, legăturile între DG Regio și DG Connect pentru a ajuta entitățile locale să cheltuie resursele așa cum trebuie? Deci această colaborare se desfășoară așa cum trebuie sau există lacune? Iar noi, Parlamentul, cum putem face pentru ca la următoarea comisie competențele să se încrucișeze, încrucișeze mult mai mult pentru a crește eficacitatea? Vă mulțumesc. Domnul Henkel este acum următorul nostru vorbitor. Mulțumesc. Eu mi-am petrecut toată viața în această industrie și paper which... Trebuie să ne întrebăm de ce ne concentrăm atât de mult pe lucruri cum ar fi cumpărăturile online sau IMM-urile care vând pe internet. Oare asta e problema, chestiunea relevantă? nu ar putea să ne întrebăm mai mult în legătură cu folosirea internetului pentru educație, pentru sarcini administrative, guvernamentale sau pentru servicii de sănătate. Și de asemenea, cred că ar trebui să începem prin a oferi un exemplu bun. De exemplu, uh, cheltuielile aici în Parlamentul European și solicitarea rambursării acestora. Deci cum ne putem asigura noi că liderii politici uh, naționali dau un exemplu bun în ceea ce privește folosirea tehnicilor digitale. Poate de aici trebuie să începem. Și în ultimul rând, comparația în legătură cu obiectivele. E bine să ai obiective. Eu nu știu dacă sunt ambițioase sau nu. Ni s-a spus deja că la unele obiective nu prea ne discutăm prea mult. Uh, în ceea ce privește, de exemplu, formularele către autoritățile publice care sunt înaintate de cetățeni. Aș vrea să știu, Comisia are și um, abilitatea de a se compara cu alte zone din lume, cum ar fi SUA, China, Asia de Sud-Est? Vă mulțumesc. Doamna Grostet are cuvântul acum. Domnule președinte, în primul rând vreau să-l felicit pe domnul Medlin, pe director general, pentru munca remarcabilă în legătură cu domeniul digital. Întrebarea mea, mai degrabă comentariul meu, are legătură cu ce a spus și colega Toia. E vorba de utilizarea fondurilor structurale pentru a stimula statele membre și autoritățile locale să investească pentru a combate prăpastea digitală, deoarece aceasta este prioritatea, după părerea mea, numărul 1. Mă întreb dacă nu ar trebui să avem un procent clar de la fondurile structurale care să fie clar dedicat uh, combaterii propastei digitale. Primul lucru, al doilea acum, securitatea cibernetică. În ceea ce privește viața personală, de exemplu. Există IMM-uri care au început să se ocupe de această chestiune, însă acum au semne de întrebare, deoarece își dau seama că problema securității a dreptului la intimitate, o problemă care, bineînțeles, e importantă pentru generațiile mai uh, în vârstă. Pentru tineri, poate că nu e ceva atât de important. Pentru tineri e important să fii să fie prezenți pe internet. Și indiferent de ce se întâmplă, problema nu ține de securitate, ci de acea prezență, de faptul că trebuie să se vorbească de tine. Deci pentru ei securitatea nu e o problemă. Deci există IMM-uri care încep să se ocupe de acest aspect legat de dezvoltarea securității mm, legate de viața personală. Să există imm care se întreabă dacă nu cumva au pierdut deja trenul, dacă nu au ajuns prea târziu. Unii chiar încep să fie descurajați. Deci cum putem să sprijinim inovarea în acest domeniu? Deoarece riscăm să avem uh, Uh, probleme, însă eu cred că e și o problemă aici legată de diferitele generații și de percepția lor în legătură cu internetul. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Țorino, următorul nostru vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule director general. Agenda digitală este foarte concentrată din punct de vedere tehnic și tehnologic, aș spune eu. Însă sunt de acord cu cei care spun că Agenda digitală e, în primul rând, o mare șansă pentru Uniunea Europeană, o mare șansă pentru a avea o agendă economică și socială competitivă și de succes. Aici uh, vorbim despre ceva ce are de-a face cu toate aspectele din societatea noastră și e și o șansă unică de a combate inegalitățile Abordarea tehnologică a agendei digitale ar trebui să ne ajute să creștem accesul cetățenilor, să le creștem nivelul de competențe și mă refer aici la principalii beneficiari. Deci eu aș vrea să știu dacă la nivel politic există suficient sprijin pentru o astfel de abordare. Eu mă gândeam, de exemplu, că modelul de organizare pe care îl avem. Avem comisia. Deci noi nu putem avea un răspuns la o astfel de întrebare. Agenda digitală nu face parte din portofoliul nostru de lucru. Da, noi discutăm despre energie, despre cercetare, însă nu înțeleg cum se face că nu putem discuta și despre asta. Deci poate modul nostru de funcționare ar trebui revizit pentru a putea aborda aici și agenda digitală. Vă mulțumesc, domnul Tăricică. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, un europarlamentar nou. Mi s-a părut corect ce a spus colegul nostru în legătură cu administrarea cu administrația aici în Parlamentul European. E clar că și Comisia poate să facă mult mai multe la nivel intern în ceea ce privește agenda digitală. Dumneavoastră sunteți o persoană care poate să ne răspundă la multe întrebări. Ați fost director general și la Sanco. Mă uit la informațiile pe care le-am primit. Se spune aici că dacă îndeplinim obiectivele din agenda digitală, am, îndeplinit și ceea ce ține de sănătatea electronică, de exemplu. Da, eu cred că toate acestea se leagă. Aș vrea să vă cer un lucru să dați dovadă de ambiție și inovare în ceea ce privește sănătatea electronică. Ce trebuie făcut? Ce poate fi făcut la nivel comunitar? Ce pot face instituțiile europene? Care sunt competențele lor pentru a încuraja într-adevăr acest domeniu al sănătății electronice? Un domeniu în care suntem în urmă. Mă refer mai mult la nivelul nostru de ambiție. Uh, Aici am putea avea costuri mult mai reduse de deci în nivelul sănătății dacă am folosi tehnologiile. Am ușura și viața oamenilor mult mai mult. Mulțumesc, domnul Boni. Present or not? Nu este în sală? Nu mai este în sală. Doamna Dati. Thank you, Mr. President. Um, and thanks, Director. Mulțumesc, domnule președinte spune doamna Dali. Poate că mă repet. Aș vrea să știu. E ceva foarte important și citez aici din uh, fluturașul pe care l-ați dat. Spuneți că vor crește uh, locurile de muncă pentru care e nevoie de abilități IT cu 60% până în 2020. Însă cum ne asigurăm noi că vom avea suficiente persoane pregătite mai ales acum, când vedem că șomajul e foarte ridicat, mai ales rândul tinerilor. Deci mă întreb cum facem noi, Uniunea Europeană, ce facem pentru a um, soluționa problema uh, lipsei de personal calificat în acest uh, domeniu. Acum, comerțul electronic. S-a tot vorbit despre acest comerț electronic, însă când te uiți la ce se întâmplă pe teren, vezi că există întreprinderi care au greutăți în a vinde uh, produsele lor în alte țări. Uneori și consumatorilor le e greu să cumpere bunuri și servicii din toate țările Uniunii Europene. Deci cum ne putem asigura noi că cetățenii europeni își pot vinde serviciile și produsele online către toate țările UE și cum ne putem asigura, pe de altă parte, că și consumatorii pot cumpăra astfel de produse și servicii de peste tot din Uniunea Europeană. Vă mulțumesc, doamnă Dali, doamna Spira, chiar cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte, uh, și mulțumesc și dumneavoastră, domnule director general, pentru prezentarea dumneavoastră. Avem o intervenție scurtă. Există o presiune pentru stimularea pieței interne digitale. Să pornim de la punctul A pentru că în ce privește competitivitatea Europei eh, există probleme vis-a-vis -vis de SUA, există 28 de state care fiecare au un model național. Uh, și în uh, Statele Unite, noile produse beneficiază de o piață imensă de 300 de milioane de consumatori. Dacă la noi ar funcționa uh, cum trebuie, am avea și noi poate 500 de milioane de potențial consumatori. Deci, cred că trebuie să ne grăbim pentru ca această piață unică să devină coerentă și pentru a face mai bine față și concurenței cu Statele Unite, ca să nu pierdem față de beneficiile bine protejate ale SUA. Mulțumesc, doamna Beres. Tocmai a părăsit sala, poate că se va întoarce peste câteva secunde. Domnul Ceniuc. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult pentru prezența dumneavoastră, domnule Madelin, și pentru uh, disponibilitatea de a răspunde la întrebările noastre. Eu nu mă îndoiesc că Europa va fi capabilă să facă față problemelor legate de comerțul electronic. Eu am uh, achiziționat uh, produse pe Amazon uh, din Statele Unite și cred că nu ar trebui să fie o problemă nici în Europa pentru comerțul electronic. Dar întrebarea mea se referă la o chestiune care presupun că este mai dificilă este vorba despre construcția elementelor esențiale ale computerelor, microprocesoarele, pentru că mi se pare că Uniunea Europeană aici are întârzieri substanțiale față de Statele Unite. Eu cred că uh, trebuie să uh, uh, dezvoltăm o industrie care să fie mult mai uh, intensă în ce privește resursele, mult mai completă în acest domeniu. Și uh, aici Europa, într-adevăr, trebuie să se ridice la nivelul pe care l-au atins Statele Unite și China în ce privește microprocesoarele, pentru că mi se pare că este o chestiune crucială în ce privește computerele. Mulțumesc foarte mult, doamna Capel. Stimate domnule președinte, stimate domnule director general, astăzi în cadrul dezbaterii s-a spus deja că există probleme de financiare, că lipsesc 10% din uh, sumele necesare pentru uh, realizarea agendei de digitale. Chiar dumneavoastră, domnule director general, ați spus că nu există o finanțare uh, suficientă din surse private pentru dezvoltarea în acest domeniu. Întrebarea mea este dacă direcția dumneavoastră va lua măsurile necesare pentru ca investitorii privați să poată fi atrași în, acest, în atingerea acestor obiective, poate și punându-vă la acord cu demersurile altor direcții generale. Eu cred că și uh, viitorul președinte al Comisiei va pune un accent pe investițiile în acest domeniu. Mulțumesc foarte mult, domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Aș vrea să atrag atenția invitatului nostru asupra atitudinii băncii europene pentru investiții vis-a-vis -vis de diversele proiecte pentru că trebuie să fie stimulate proiectele europene, trebuie să ne gândim și la atitudinea investitorilor privați în acest domeniu. Care va fi rolul Băncii Europene de Investiții? Își va asuma rolul de catalizator în acest domeniu? Pentru că uh, această uh, bancă deocamdată nu este suficient implicată în aceste proiecte. Oare uh, Comisia și direcția dumneavoastră acționează în acest sens pentru ca BI să-și asume uh, rolul din acest punct de vedere uh, în această perioadă în care Europa traversează o criză uh, financiară? Mulțumesc, doamna Berens, văd că nu s-a întors încă. Eu am ajuns la uh, finalul listei vorbitorilor, vorbitorilor și așteptăm acum uh, răspunsurile dumneavoastră pentru că au fost multe întrebări foarte interesante, detaliate. Acum așteptăm răspunsurile voi începe prin a face o legătură între ceea ce a spus domnul uh, Martin cu uh, spusele domnului Ehler și altor vorbitori în legătură cu aceste mm, eurobonduri pe proiecte uh, care să stimuleze domeniul telecomunicațiilor și dacă mă gândesc și la întrebarea domnului Ruche, există din acest punct de vedere demersuri? Spuneți-mi uh, cum arată lucrurile. Da. Impresia mea este, dacă mă gândesc la întrebarea domnului Marta, că fiecare membru individual din echipă se străduiește să găsească stimulente uh, pentru a ajunge la instrumentele financiare um, fie că uh, este vorba despre uh, proiecte majore, fie de obiective poate care sunt considerate a fi minore. Eu nu vreau să caracterizez atitudinea Băncii Europene de Investiții, că este pro sau contra acestor proiecte, dar este clar că trebuie să găsim până la urmă uh, proiecte pilot care în anii următori să se dovedească a fi încununate de succes, pentru că în felul acesta banii publici europeni pot fi utilizați um, cât mai uh, bine. Și eu cred că din acest punct de vedere și inclusiv atitudinea uh, băncii trebuie să fie mai clară decât a fost în trecut. Cred că în spusele domnului Eller uh, am înțeles că există și alte uh, riscuri legate de fondurile structurale de pildă. Au fost menționate, deci, și alte intervenții Eh, din acest punct de vedere. Am fost întrebați dacă noi eh, colaborăm la nivelul comisiei. Evident, răspunsul este pozitiv. Colaborăm și cu colegii de la Direcția eh, Generală Regio și cu specialiștii din uh, domeniul tehnologiei informației. De asemenea, Direcția Generală uh, Ocupare uh, cu cei care se ocupă de problemele IMM-urilor. Sigur că dacă încercăm în felul acesta să punem la un loc eforturile noastre. Mă bucur că oamenii se gândesc la aceste aspecte. Cred că modul în care putem produce o schimbare este uh, o orientare spre solicitările din partea beneficiarilor uh, pentru că nu este suficient să finanțăm ministerele de specialitate. Noi ne dorim internetul de bandă largă care să transforme până la urmă diversele modalități de operare în domeniul IT. Noi nu vrem să dublăm uh, concentrarea în domeniul TIC dar împreună cu demersurile eh, ECOSOC și a regiunilor eh, creative încercăm să găsim modalități de valorificare maximă a eforturilor. Trebuie să dezvoltăm capacitățile indivizilor, eh, începând cu pregătirea școlară și Trebuie să furnizăm o asistență locală pentru că aceste demersuri să fie îmbunătățite. Și trebuie de asemenea să permitem uh, administrației locale să dispună de instrumentele necesare care să uh, promoveze agenda digitală. Deci uh, trebuie ca din fondurile structurale să deplasăm bani pentru acest domeniu absolut nou. Asta va necesita timp, dar facem acest lucru și sperăm să reușim. Iar în ce privește reglementările, probabil că propunerile vor fi adoptate și vom putea ajunge la concluzii în legătură cu ceea ce în clipa de față se află în dezbatere pentru a avea uh, rezultate vizibile și probabil că și noul Parlament European uh, ne va susține în acest domeniu, dar de asemenea și domnul Juncker cu uh, noua echipă de comisari. În ce privește întrebarea domnului Henkel, eu apreciez întrebările legate de indicatorii de performanță. Și dacă uh, ne gândim la rezultatele anilor 2010 și a indicatorilor folosiți, cred că putem găsi pe viitor soluții mai bune. Când trecem de la o echipă la alta, de la un colegiu la altul, analizăm agenda digitală. Trebuie să vedem care sunt cele cinci elemente care sunt esențiale pentru noi. Ați pus și o a doua întrebare uh, unde am început deja să uh, oferim un exemplu în munca noastră. Pot să vă dau un exemplu care este legat de indicatorii de performanță veți găsi pe site-ul direcției generale în care lucrez eu detalii legate de impactul fiecărei activități pe care noi am desfășurat-o. De ce facem acest lucru pe plan european? Vedem care au fost resursele care au fost alocate pentru fiecare activitate și dacă vrei să analizezi mai adânc, trebuie să vezi care sunt mesajele de apreciere a activității desfășurate desfășurate. Am făcut uh, uh, în iulie asemenea analize în detaliu ale activității desfășurate. Și uh, cred că vor exista și în demersurile noi comisii, până la urmă, asemenea tabele și linkuri legate de activitățile desfășurate. Iar în ce privește achizițiile electronice, Uh, încă lucrurile nu se desfășoară în modul ideal. În ce privește uh, intervenția doamnei uh, Grostet, a folosit termenul impoze, impus, dar este foarte clar că noi, pe plan european, adesea nu facem decât drumul pe jumătate, dezvoltăm un concept european și uh, stabilim obiectivul și uh, după aceea vedem care sunt mijloacele de care dispunem pentru a-l uh, transfera în practică. Dar de data aceasta cred că trebuie să fim mai activ, trebuie să existe un consens în ce privește marile obiective și poate cele mai puțin importante. Această chestiune uh, se pune și în ce privește legislația. Uh, putem impune corporațiilor să colaboreze cu guvernele, putem obliga agențiile guvernamentale să-și împărtășească experiența agențiilor din alte state. Din acest punct de vedere, eventual trebuie să existe o obligativitate pe planul legislației europene și va trebui să vedem dacă vom putea progresa din acest punct de vedere. Doamna Grostet m-a întrebat cum putem găsi un echilibru în ceea ce privește atitudinea despre spațiul privat pe internet între diferențele între tineri și cei mai puțin tineri. Problema este că atitudinea fiecarei generații evoluează Există instrumente noi și societatea răspunde la ele, le învață și răspunde diferit după 4, 5, 6 ani. În general, este o chestiune de tendință. Facebook părea să fie la început, era foarte in și pentru, acum pentru mulți tineri nu mai este la modă. Deci, cel puțin pentru nepoata mea de 12 ani nu mai este. În orice caz, ideea este că niciodată nu poți să fii destul de discret. Uh, de exemplu, unii își pierd locul de muncă sau nu sunt luați undeva pentru că au pus niște poze pe internet de la o petrecere de anul trecut. Deci nu cred că oamenii vor uh, să nu se ia măsuri în acest domeniu. Din păcate, însă, tinerii pot face foarte multe prostii la ora actuală, mai mult cu datele financiare decât cu selfie-urile de pe internet, dar oricum e vorba de o piață foarte mare Probabil că este vorba de o piață, dar uh, dacă nu există o cerere pentru ceea ce ofere, atunci nu se găsește o soluție. Nu e vorba însă că tinerii nu vor, vor uh, să aibă un spațiu privat pe internet. Bineînțeles că vor. E vorba însă doar de preferințele revizuite a consumatorului pe internet și nu întotdeauna există o cerere clară pentru spațiul privat Câteodată intri într-un magazin și vrei să cumperi ceva și uh, ești cu altceva. Așa se întâmplă și în acest domeniu. Am vorbit despre ideea de reorganizare de care vorbea și domnul Zorinio și e importantă, dar nu cred că merită comentarii acum. Sunt de acord că sănătatea este o parte din agenda și una din, unul din succesele pe care cred eu că Nelly Cruz și doamna Gang Queen uh, au uh, dreptul să se bucure de ele este pentru uh, proiectele de îmbătrânire sănătoasă pe care le-au lansat. Este foarte important pentru a crea și o punte între generații. Este important uh, să creăm aceste interacțiuni cu serviciile de sănătate și ar trebui de aceea să încercăm ca datele uh, pacienților să fie considerate de către orice doctor de familie ca date ale pacienților și nu doar a datele, ca datele unui pacient anume. Există și uh, aniversări, de exemplu, în Anglia a 10 ani de când încearcă să aibă acces la e-health, la sănătate online. Singurul lucru pe care au reușit să-l obține este să întoarcă ecranul doctorul uh, când vorbește despre rezultatele analizelor pe pacient. Al doilea punct important este să ne asigurăm și ca ultima versiune a legislației uh, pentru protecția datelor să permită și a folosirea de date anonime pentru cercetare. Dacă genomul meu este uh, util la Cambridge pentru cercetare, chiar împreună cu și altora la fel, trebuie să nu facem o confuzie cu, mm, privat, cu spațiul privat aici. Cred că datele pe care, da, dacă datele pe care le am eu uh, și le pot pune la dispoziție schimbă și pot salva vieți, trebuie să fie folosite, bineînțeles, în mod anonim. Atunci când uh, trebuia un acord, de exemplu, la pacienții de cancer, uh, se obținea acest acord. Acum totul este online și trebuie să găsim o variantă prin care toate datele acestea să poată fi folosite pentru ca să salveze vieți. Și ceea ce cercetătorii ne spun uh, este că nu se știe dacă s-a ajuns încă la același grad de dezvoltare. Mai am trei, trei minute, dar trebuie să mai răspund la două întrebări. Doamna Spirachi și doamna Dali au pus întrebări similare, folosind aceeași, uh, același vocabular, o piață care să funcționeze bine, o piață care să funcționeze fără frecușuri. Așa cum uh, am spus-o și înainte, avem nevoie de un limbaj unitar, deci trebuie să încercăm să investim în continuare în inovare și în uh, traducerile automate. Pentru că ceea ce primești, de exemplu, dintr-o mașină automată de traducere nu este suficient de bună pentru consumatorul din 28 de state membre. Deci, bani uh, în domeniul inovării trebuie să fie folosiți și pentru o mai bună comunicare. Trebuie de asemenea ca și consumatorul să se simtă mai uh, bine protejat. Domnule Cerichie a menționat această problemă. Știm, de exemplu, că descoperirea online a unor informații sau, cum ar fi, de exemplu, un TripAdvisor pentru ofertele care le există, ar ajuta consumatorul să câștige încredere despre cine este bun și, real, și de încredere și cine nu este. Și o legislație armonizată a consumatorului ar trebui de asemenea să fie un element, un plus pentru o siguranță suplimentară. Dacă știu că am siguranța să închei un acord bun sau dacă știu că am șanse să fiu considerat uh, egal cu alții, uh, atunci poate am o șansă să uh, acționez și poate că dacă aceasta se întâmplă și în alte țări, și în România, și în Slovacia și așa mai departe, e bine că toată lumea este atunci egală. Cred că este adevărat că Europa are mai multe piețe în care este destul de avansată, dar parteneriatele public-private despre care vorbeam, fie că e vorba de chipuri sau că e vorba de analiza datelor sau de alte elemente care sunt importante pentru cercetare, uh, vor trebui, toate aceste teme vor trebui îmbunătățite și domnul Juncker a anunțat deja acest lucru pentru termenul acesta, pentru mandatul următor. Ultimul comentariu despre banda largă în direcția mea generală, dacă nu voi primi uh, fonduri suplimentare, voi avea o lipsă de 150 de milioane până în decembrie. Aceasta înseamnă că va trebui să nu, nu va, voi putea plăti uh, ceea ce am de plătit la data care trebuie și uh, creditele de plăți uh, vor fi apoi amânate. Suntem într-o situație în care majoritatea monarhilor din secolul XVII, monarhilor din secolul XVII ar da faliment cu afacerile pe care le gestionau pentru că suntem foarte în deficit. Cred că nu este o situație foarte plăcută, este foarte neplăcută chiar anul acesta și probabil în 2015 va fi și mai rău. Mulțumesc foarte mult, domnule director general. Aș vrea să vă amintesc tuturor că agenda digitală va juca un rol foarte important în activitatea comisiei noastre în următoarele luni. Este deci foarte important să purtăm această discuție astăzi. Mulțumesc pentru că ați venit, mulțumesc pentru discuție și pentru întrebări. Cred că avem nevoie de mai uh, trebuie să aplaudăm pe domnul Madeline pentru aceste răspunsuri foarte bune. Thank you much. Thank you. Well, we go to the uh, last point of our agenda for today. Uh, trecem acum uh, la ultimul punct de pe ordinea de zi din această după amiază. E vorba de conferința ONU COP20 de la Lima, din Peru, din decembrie 2014, analiza unui uh, proiect de aviz După cum știți, îmi pare rău că părăsiți sala. Sigur că sunteți liberi să o faceți, dar uh, vă rog să nu discutați în timp ce ieșiți, pentru că am vrea să continuăm, dragi prieteni, cu acest punct de pe ordinea de zi și să uh, putem continua și cu reuniunea noastră. He's discussing not hearing anything. Okay. So. Probabil că toată lumea discută și nu aude. Bun, după cum știți, o delegație a Parlamentului va participa la conferința schimbărilor climatice de la Lima din Peru. O delegație compusă din ITRE și ENVI și ca parte a pregătirii rundei de negocieri am pregătit o propunere de rezoluție din partea Parlamentului European. Eu, în numele celor de la ITRE, am fost numit uh, ca cel care trebuie să pregătească o contribuție la această, acest proiect de rezoluție. Un text pe care îl prezintă Envi și îl pregătește Envi. Deci, uh, rezoluția, propunerea de rezoluție este responsabilitatea Envi, dar ne-am dorit să avem și noi o contribuție, să facem câteva remarci. În general, este clar că succesul combaterii schimbărilor climatice depinde de acțiunile colective și de acțiunile globale colective. Noi știm că Europa și-ar dori să aibă un rol uh, de lider, dar toate țările trebuie să contribuie la reducerea de emisii. Aceasta este abordarea noastră în ceea ce privește problema aceasta globală, care este schimbarea climatică. Este o amenințare globală, nu este una locală, cum ar fi ploile acide, de exemplu. E o chestie care este o amenințare locală. Împletirea schimbărilor climatice și a tehnologiilor aferente și a industriilor aferente sunt o oportunitate pentru creștere și uh, locuri de muncă în Europa. Sigur, acesta este adevărat, dar în primul rând avem nevoie de o abordare comună din partea întregii planete, nu din partea Uniunii Europene singură. Acest proiect este format din trei capitole, industrie și competitivitate, primul capitol, al doilea cercetare și inovare și al treilea politică energetică. Primul capitol, industrie și competitivitate, Progresul tehnologic este foarte important și piețele, după părerea noastră, părere care este exprimată și în uh, remarcile pe care le-am făcut pe această rezoluție, piețele ar trebui să fie corecte pentru a putea să permită penetrarea acestor tehnologii uh, care sunt prietenoase față de mediu și care evită uh, scurgerile de carbon și uh, de localizarea carbonului și competiția deloială. Al doilea capitol, cercetarea și inovarea, de asemenea Europa și-ar dori să aibă o poziție de lider, poate împreună cu SUA și cu Japonia, dar este foarte important pentru noi să obținem acest rol și avem nevoie de partenerii internaționali pentru a putea să cooperăm în abordarea aceasta tehnologică. Și capitolul 3, politicile energetice, care mi se pare poate cel mai important punct, uh, cer uh, tuturor să ia măsuri la nivel internațional pentru a evita externalizarea costurilor și pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon prin scheme de comercializare a emisiilor potrivite și regretă că potențialul de economisire a energiei nu a fost bine abordat la nivel internațional. Reduceri, eficiență energetică, economie, de energie, toate acestea sunt cuvinte cheie care vor fi importante la nivel global. Acestea sunt și cele mai importante puncte pe care le-am menționat eu în textul pe care l-am redactat, pe care îl consider ca fiind contribuția la proiectul de rezoluție pe care îl pregătește Envi. Câțiva colegi raportori din umbră sunt prezenți în sală acum. Din partea SD, doamna Van Bremt poate să ia cuvântul acum. Vă rog, doamnă Van Bremt, puteți să faceți câteva comentarii. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, vă rog, uh, să fac mai întâi anumite remarci generale, înainte să vorbesc despre amendamentele noastre foarte pe scurt. Uh, Aș vrea să spun de la început că consider că COP20 de la Lima este o conferință foarte importantă, pentru că trebuie să știm că există o cerere foarte ambițioasă din partea tuturor actorilor uh, mondiali, nu numai din partea Europei, dar și SUA, China, Rusia, și avem nevoie de această ambiție dacă vrem într-adevăr să avem succes și pe termen lung. Și sunt de aceea un pic îngrijorată și vreau să vă dau un exemplu scurt. În septembrie, Ban Ki-moon organizează un summit uh, internațional la care a invitat toți șefii de stat. Ceea ce vedem însă, numai foarte puțini premieri europeni vor să participe la acest uh, summit. Ceea ce vă arată oarecum cât de important consideră că este acest subiect premierii Europei. În acest context, cred că responsabilitatea Europei este crucială și aveți un amendament în uh, acest sens. Și dumneavoastră, este îngrijorător că astăzi încă Europa nu are un plan al său. Se discută care este cerința Europei. Parlamentul European a votat anul acesta, la începutul uh, anului, cred că în februarie, un, o rezoluție foarte importantă care a explicat foarte clar că vrem reduceri de gaze cu efect de seră, 30% o creștere a energiilor regenerabile până în 2030. Cred că este important să integrăm acest lucru în rezoluția generală. Cred că din comisia noastră vom ști care sunt competențele noastre, dar e important și uh, din punct de vedere al liniei de grup să avem și o perspectivă generală. În ceea ce privește amendamentele dumneavoastră, noi le susținem în principiu, sunt pe linia cea bună, merg în direcția bună, și uh, Aș vrea să subliniez mai ales uh, amendamentele 13 și 15, care mi se pare că dau un uh, mesaj general foarte puternic. Există anumite aspecte la care voi reveni voi înainta câteva amendamentele cu privire la amendamentul 1, 5 și 6. Cred că acestea mai necesită o clarificare în ceea ce privește textul și uh, ambiția pe care o exprimă. În general, însă, voi susține linia dumneavoastră și voi încerca să resubliniez uh, subliniez anumite puncte. Mulțumesc foarte mult! Următorul raportor din umbră, domnul Federley, din partea ALDE. Mulțumesc! Într-adevăr, sunt amendamente bune pe total. Cred că am putea să mai subliniem încă o dată că trebuie să lucrăm mai strâns pentru a obține o creștere economică și pentru a putea să ne îndepărtăm de emisiile de dioxid de carbon pe care le avem acum. Suedia a făcut acest lucru printr-un program de creștere și am uh, scăzut emisiile de dioxid de carbon astfel. Există anumite puncte pe care am putea să fim mai ambițioși, voi reveni la ele mai înainte, după aceea. Însă e bine că am vorbit de China, de Statele Unite, ca, Unite care au un proiect foarte interesant um, și cred că vom putea spune că una din misiunile acestei comisii este să vedem ce se poate face pentru a, a urma pasul, uh, ce, face, ce fac Statele Unite pentru a de, uh, scădea emisiile de dioxid de carbon, pentru a urmări această uh, evoluție. Mulțumesc, domnul Roger Helmer, raportor din Umbra, are cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Eu vorbesc în numele grupului EFD, dar trebuie să recunosc că în grupul nostru există păreri divergente pe unele din aceste probleme. Uh, Cred că suntem de acord că vrem locuri de muncă, vrem o creștere economică și suntem îngrijorați de investiții, de competitivitate, toate acestea sunt puncte importante. Însă, acum deja a trecut mult timp uh, de când Europa nu mai este pionier pe aceste aspecte. Am spus că noi vom fi lideri și alții ne vor urma, însă problema este că foarte puține persoane, foarte puține țări ne urmează și chiar unele au spus că nu vor să meargă pe această cale. Australia își schimbă poziția în mod oficial și nu urmează deloc ceea ce am uh, spus noi. S-a făcut și uh, s-au adus și daune foarte puternice din cauza aceasta la industria europeană. Domnul uh, comisar, ex-comisar Tajani, a spus că creăm un masacru industrial în Europa cu prețurile de la energie și este foarte dificil să nu-i dăm dreptate domnului Tajani. Cred că noi, uh, până și față de uh, se vede din afară că și uh, Germania, de exemplu, construiește centrale de cărbune și există foarte multe care se plănuiesc acum. Un studiu de la Universitatea din Princeton a arătat că angajamentele pentru centralele de combustibil fosil ar crește cu 4% pe an uh, emisiile de dioxid de carbon pe viitor. Deci, de fapt, eforturile pe care le facem noi nu își vor da roadele, din păcate, în mod evident. Ceea ce facem acum este că încercăm să eliminăm, de fapt, locurile de muncă și industria și șansele noastre um, din Europa și nu facem decât să-i trimitem în alte părți, pentru că standardele noastre scad și pierdem locuri de muncă, pierdem uh, investiții, afaceri aici în Europa și creștem, poate, chiar uh, emisiile globale. Trebuie să spun acest lucru și aceasta mi se pare o situație în care toată lumea pierde, care nu poate să ajungă la un rezultat concret. Cred că trebuie să ne întoarcem și la proiectul nostru de rezoluție. Toate obiectivele pe care le-ați stabilit sunt obiective pe care le dorim cu toții, mai multă eficiență energetică, să-i cooptăm și pe alții, pe partea noastră, dar experiența pe care o avem din ultimii ani arată că nu se întâmplă așa ceva. Toată experiența ultimelor uh, conferințe a fost un eșec. Noi, în Europa, poate că vrem să mergem înainte, dar alte țări nu vor deloc să meargă înainte și nu vor decât să țină discursuri uh, mărețe. Poate am putea măcar să cerem să existe o clauză în recomandările noastre care să arate că în Europa n-ar trebui să facă pași atât de mari înainte față de ceilalți, pentru că aceasta nu face decât să-i strice competitivitatea. Mulțumesc! Nu avem niciun raportor din umbră care să mai ia cuvântul aici. Dacă dorește altcineva să ia cuvântul pe această temă, nu este cazul. Acum poate dorește un reprezentant al comisiei să ia cuvântul domnul Arthur Rumge Metzger, director la DigiClima, strategii internaționale de climă. Vă rog, aveți cuvântul. For giving me the floor and the chance to say just a few words. Um, I think in your introduction you rightly said that în introducerea dumneavoastră a spus pe bună dreptate că această conferință de la Lima va fi un uh, punct de cotitură, dacă e să ne gândim la Paris. La Paris, Uniunea Europeană își dorește un nou acord între toți partenerii. Dacă ne uităm la actualul climat de pe arena politică referitor la aceste negocieri, există motive de speranță, deoarece SUA, administrația Obama, ia foarte în serios schimbarea climatică și încearcă să introducă legislație de climă în Statele Unite ale Americii, lucru nemai văzut până acum. De asemenea, și în China există motive de speranță. China, în momentul de față, experimentează cu o schemă de comerț cu emisii pe care doresc să o aplice la nivel național înainte de 2020. Deci, din acest punct de vedere, aș spune că există țări care urmează exemplul Uniunii Europene. Și ne-am avut o ultimă Uniune în iunie la care s-a argumenta foarte clar că îți poți crește economia și îți poți reduce și amprenta de dioxid de carbon acasă în același timp. În trecut, unul din argumentele um, cele mai vehiculate era că fie combat sărăcia, fie schimbarea climatică. Însă, între timp, la nivel internațional, s-a recunoscut că lucrurile nu mai stau așa. Să nu uităm, de asemenea, că există și cunoștințe științifice suplimentare în momentul de față în legătură cu impactul real al schimbării climatice. Schimbare climatică care nu cunoaște granițe naționale și nici nu cunoaște anumite sectoare ale economiei. Deci foarte multe domenii uh, economice vor fi afectate de schimbarea climatică. se spune foarte clar în concluziile de, dinainte de conferința de la Lima că dacă la Paris nu vom avea un acord uh, bun cu o participare majoră din partea tuturor marilor economii mondiale, atunci această planetă va, își va vedea temperatura cu 3,4-4 grade mai uh, uh, crescută, ceea ce e remarcabil dacă e să ne gândim la cât a crescut temperatura în trecut. De aceea, Comisia Europeană salută faptul că Parlamentul European um, a folosit tot timpul necesar pentru a ajunge la niște concluzii clare în ceea ce privește creșterea, în ceea ce privește și delocalizarea carbonului, uh, pentru a arăta foarte clar că toate țările trebuie să se implice în această luptă pentru a uh, câștiga. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră în numele Comisiei Europene. Aștept cu nerăbdare să avem o bună colaborare cu raportorii din umbră pentru a avea un text bun care să exprime clar prioritățile Comisiei noastre parlamentare. Și dacă va fi nevoie, vom trimite acest text și colegilor de la Comisia Envi. Acum, calendarul. Termenul pentru amendamente este vineri, săptămâna asta, 5 septembrie, la ora 12, deci peste 4 zile. Amendamente. Votul la ITRE luni, 7 octombrie, deci peste o lună, mai mult sau mai puțin. Votul la MV, 5 noiembrie deci cu o lună mai târziu și votul în plen în uh, sesiunea de la Strasbourg, cea de-a doua plenară. Vă mulțumesc, iarăși că am terminat fix la ora 6, am pregătit ordinea de zi până la ora 6, însă vă rog să nu uitați, mâine dimineață la ora 10 începem cu voturile. E foarte important, deci la ora 10. La ora 9 ne vom întâlni pentru uh, întreaga ordine de zi. Deci vom începe la 9. See you tomorrow. Mulțumesc, ne vedem mâine.